Bună dimineața tuturor. Îl așteptăm pe președintele curții și ni se va alătura președintele curții într-un minut sau două. So, ich wünsche allen einen guten Morgen. Vă urez bună dimineața tuturor. Îl salut și pe președintele Curții uh, Europene de Conturi, Klaus Heiner Lehne, și îl salut și pe domnul Lazaru, care astăzi ne vor prezenta raportul anual pe 2018. Îl salut, bineînțeles, și pe domnul comisar Oettinger și pe colegii care, iată, în dimineața aceasta ni s-au alăturat. Mai întâi de toate, anunțurile președintei. Vreau să vă întreb dacă există obiecții vis-a-vis -vis de ordinea de zi sau dacă aveți comentarii legate de documentele pe care le-ați primit astăzi. Se pare că nu. Nu avem astăzi un regim lingvistic uh, complet, dar uh, limbile oficiale importante sunt acoperite Bineînțeles, ședința noastră este transmisă în direct pe internet, deci vă rog frumos să fiți atenți la comportamentul dumneavoastră. Și după aceea adoptarea recomandărilor coordonatorilor din 26 septembrie. Documentul va parveni pe 4 octombrie. Dacă nu se primesc obiecții până la finele ședinței de astăzi, recomandările vor fi considerate ca fiind aprobate. Și iată, mai primesc un document minunat. Vă propun să trecem la punctul 3 de pe ordinea noastră de zi, raportul anual al Curții de Conturi Europene pe 2018 și îi dau cuvântul domnului președinte. Da? Tută? Eh, Tuți. Funcționează. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, domnule comisar Oettinger, stimați reprezentanții ai eh, președinției Consiliului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că participați la ședința de astăzi. Îmi dau seama însă că audierile pentru viitoarea comisie sunt mult mai importante în momentul de față pentru Parlamentul European. Nu vă cunosc pe toți, de aceea vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Din octombrie 2016 sunt președinte al Curții Europene de Conturi, mă numesc Klaus Heiner Line și uh, săptămâna trecută am fost reales pentru o perioadă pentru un mandat de trei ani în această funcție reprezint aici un colegiu de 28 de membri, care fiecare în rolul său a participat la această activitate a noastră comună. Aștept uh, să mă întâlnesc cu fiecare dintre dumneavoastră și, bineînțeles, sunteți cu toții invitați la sediul nostru din Luxemburg pentru discuții aprofundate. Despre ce discutăm în dimineața aceasta? Discutăm despre uh, gestiunea financiară a Uniunii Europene. În raportul nostru anual și în special în uh, declarația noastră de asigurare, verificăm dacă fondurile autorizate de către Parlamentul European au fost utilizate într-o manieră legală, reglementară și uh, fiabilă. Deci, practic, uh, voi fi un fel de doctor care vă va explica care sunt uh, părțile noastre anatomice sau care sunt părțile noastre anatomice care funcționează bine, care sunt uh, organele cu probleme și care sunt consecințele acestor probleme. Echipele noastre de audiere, conduse de către colegul Lazaru, au analizat conturile anuale, veniturile, cheltuielile și utilizarea fondurilor. Prin urmare, echipele noastre de audit au acoperit absolut toate domeniile de utilizare a fondurilor în 2018. Am discutat cu Comisia Europeană, am discutat cu autoritățile din statele uh, europene uh, despre ma- uh, maniera în care fondurile europene au fost utilizate. Pe baza răspunsurilor la comentariile noastre, uh, am putut să ne facem o imagine de ansamblu cu privire la această utilizare a fondurilor. Practic, raportul nostru conține toate informațiile care ne-au parvenit pe parcursul acestui proces îndelungat de consultare. Cam fiecare an, uh, conturile consolidate anuale uh, au fost uh, verificate. Anul acesta prezentăm conturile consolidate pe anul 2018. Uh, Noi, uh, în urma uh, auditului nostru, considerăm că utilizarea fondurilor europene este una fiabilă. Comisia Europeană ne-a promis în același timp să să uh, elimine problemele legate de verificarea pensiilor funcționarilor europeni, acestea fiind, uh, acestea fiind ca, Uh, capitolul cel mai problematic constatat de Curtea de Conturi. În ceea ce privește uh, veniturile Uniunii Europene, considerăm că nu există probleme. Uh, marja de eroare constatată pe 2018 a fost una neglijabilă. De asemenea, am verificat o serie de sisteme naționale și sisteme ale Comisiei Europene de obținere a fondurilor. Am vizitat Spania, Italia și Franța anul uh, trecut și în aceste state am constatat uh, uh, în continuare probleme legate de taxele vamale. Ce am mai constatat? Am constatat de asemenea că atunci când vine vorba despre resursele proprii, evaluările Comisiei Europene nu se bazau pe Uh, analize de impact realiste. Spre exemplu, Comisia Europeană nu a făcut un clasament al statelor în funcție de riscul acestora. Iată de ce am putut constata faptul că Comisia Europeană s-a concentrat pe uh, Uh, uh, niște date incomplete care nu au permis con, uh, uh, nu au permis uh, nu au permis evaluarea riscurilor majore cu care acest capitol s-ar fi putut uh, complica s-ar uh, put, uh, fi putut baza. Spre exemplu, în cazul Franței, VNP-ul nu a fost cal- calculat corect. Iată de ce, pentru al treilea an la rând, avem o, o rezervă în ceea ce privește uh, taxele vamale colectate în Franța, dar și în Regatul Unit când vine vorba despre uh, impoz, uh, importurile din uh, China. În ceea ce privește uh, marja de eroare, este în 2018 de 2,6%. Iată ce înseamnă lucrul acesta înseamnă că uh, din, uh, din păcate, există în continuare o parte dintre fondurile europene care nu sunt folosite într-o manieră fiabilă. Totuși, marja aceasta de uh, eroare trebuie să fie înțeleasă în, în maniera sa completă. Există o serie de factori care influențează uh, înălțimea sau uh, amploarea marjei de eroare. Uh, Uh, unul dintre, acest, uh, unul dintre acest factor este tocmai uh, este tocmai partea administrativă. Avem plățile bazate pe dreptul de plată a anumitor costuri eligibile. Costurile acestea eligibile pot fi demonstrate sau pot, rambursarea lor trebuie să fie solicitată prin intermediul unor uh, documente care nu sunt neapărat uh, uh, standardizate. Asta duce la o creștere a ratei, a marjei de eroare în acest context la 4,5%. Când vine însă vorba despre dreptul de plată, care este asociat unui birocrații mai scăzute, Uh, marja de uh, eroare este mai uh, scăzută. Vorbim aici despre plățile directe pentru agricultori, vorbim despre bursele pentru studenți sau pentru ajutor, vorbim despre ajutorul bugetar oferit statelor terțe. Ei bine, toate aceste fonduri reprezintă mai mult de 50% dintre fondurile europene, iar marja de eroare, după cum vă spuneam, este una uh, este una limitată. Iată de ce uh, și anul acesta respectiv 2018, spunem, suntem de acord cu conturile prezentate de către Uniunea Europeană, dar uh, uh, acest acord, acest aviz al nostru este asociat unor comentarii, unor rezerve. Per ansamblu însă considerăm că efect, eh, eh, evoluțiile la nivelul bugetar sunt potrivite, sunt eh, optime. Există însă în continuare probleme care trebuie să fie eliminate și voi reveni la, la acestea. Când vine vorba despre strategia sa proprie multianuală, Curtea de Conti, Conturi își bazează analizele pe o evaluare bazată pe teste. Asta înseamnă că în curând vrem să ne oferim avizul uh, vis-a-vis -vis de declarația de uh, conformitate pe care Comisia Europeană va trebui să, sau și-o asumă, o va publica. Uh, sper că, sau sunt convins că, iată, în acest context, vom uh, începe să cristalizăm adevăratele noastre misiuni. misiuni. Vom, ne vom baza pe informațiile deja colectate în trecut pentru a face pașii înainte. Din raportul nostru anual veți putea vedea că multe dintre uh, verificările uh, realizate de către uh, comisie sunt uh, privite cu cu scepticism de către Curtea de Conturi. Spre exemplu, pentru fondurile de coesiune, 126 de administrații diferite sunt uh, implicate. Numărul acesta mare de autor- autorități uh, ne face să privim cu scepticism re- rezultatele obținute. A, în, dar până și în acest domeniu al coeziunii am descoperit o serie de pași înainte întreprinși. În același timp, trebuie să fim onești și să recunoaștem că Comisia Europeană face eforturi susținute pentru a îmbunătăți activitatea autorităților naționale autorităților naționale. Împreună cu Comisia lucrăm la crearea uh, acest, condițiilor uh, oportune pentru uh, îmbunătățirea sistemului de audit. Vreau să-i mulțumesc uh, comisarului Oettinger pentru toate eforturile întreprinse în acest sens și sper că eforturile noastre vor continua. Doamnelor și domnilor, vreau să discut despre cele mai importante rubrici ale CFM și să vă prezint constatările noastre esențiale. La capitolul competitivitate, am constituit am constatat mai puține erori decât în anul precedent. Costurile cu personalul uh, sunt în continuare uh, sursa esențială de eroare. Acestea nu sunt eligibile. Vedem de asemenea că, în ciuda eforturilor comisiei, uh, startup-urile și IMM-urile se fac vinovate de mult mai, mult mai des de erori de către, decât omologii mai mari. Am uh, auditat, spre exemplu, un IMM uh, din Regatul Unit a anunțat, care a anunțat costuri de 1,1 milioane de euro. Până la o treime dintre pozițiile considerate de către ei a fi eligibile uh, erau de fapt eronate. Când vine vorba despre uh, costurile marilor infra infrastructuri uh, științifice, am constatat uh, că există uh, uh, erori de um, uh, erori de mari dimensiuni. Ca și în anul anterior, când vă uh, prezentam un aviz uh, cu privire la o inițiativă legislativă, uh, Uh, considerăm în continuare că există multe uh, instrumente care ne stau la dispoziție pentru a uh, îmbunătăți infrastructurile științifice. Programul de pro- programare Orizont Europa, care va începe 2021, sperăm din tot sufletul că va ameliora cel puțin unele dintre problemele identificate de către noi. În momentul de față, Parlamentul și Consiliul trebuie să își asume rolul de a pune în aplicare toate aceste măsuri de îmbunătățire. Dacă veți avea nevoie de ajutorul nostru, bineînțeles, vă stăm la dispoziție, vă putem uh, oferi informații suplimentare și know-how suplimentar. În ceea ce privește uh, coeziunea socială, uh, un alt capitol, 5% este uh, rata de eroare uh, identificată de către noi. Numărul de erori identificate ne, a, ne arată că atunci când vine vorba despre cheltuierile autorităților naționale și reglement, uh, caracterul regulamentar al acestora, există în, consi, în, consider, în continuare probleme. Uh, costurile neeligibile reprezintă pro, problema esențială. Uh, această problemă se datorează faptului că birocrația europeană este însoțită de o birocrație la nivel uh, național. De asemenea, achizițiile publice sunt o, probleme, uh, o problemă, în special atunci când uh, există contracte atribuite fără proceduri de achiziție publice. După aceea, un alt capitol uh, are o rată de eroare de 2,4%. Este vorba despre agricultură. Avem aici uh, o serie de probleme administrative care genera, uh, generează această rată de eroare. Dar uh, plățile directe, care reprezintă 72% din uh, aceste fonduri, nu sunt uh, caracterizate prin erori major, majore, lucru care ne bucure și care se datorează până la urmă sistemului uh, integrat de control și evaluare. Iată, fermierii au posibilitatea acum de a transmite aceste cereri de plată online. Acesta este un instrument folosit uh, și care uh, duce la scăderea uh, ratei de eroare. Dar nu toate noile instrumente duc la această scădere a erorilor. Spre exemplu, am verificat o fermă din Uh, Polonia, era vorba despre o familie care lucra în cadrul uneia și aceleiași ferme. Din păcate, fiecare membru al familiei a făcut o cerere de plată di- uh, directă, uh, încălcând astfel toate regulile când fiind cu privire la IMM-uri. În ceea ce privește cetățenia, există în continuare probleme legate de atribuiri și condițiile de atribuire. Uh, există de asemenea probleme legate de fondul de azil și migrație și uh, securitate, uh, cel puțin în statele pe care le-am auditat. Știți prea bine că la capitolul Europa în lume se oferă fonduri prin intermediul unor instituții internaționale. Anul acesta însă am avut în continuare probleme cu cei de la UNICEF și cu altă instituție internațională care nu ne-au furnizat uh, informațiile necesare pentru a ne face evaluarea. Din punctul nostru de vedere, acest eșec din partea uh, de care se fac vinovate instituțiile financiare uh, sau instituțiile internaționale care nu furnizează informațiile de care avem nevoie. Uh, deci această situație este inacceptabilă și tocmai de aceea mulțumim uh, Comisiei Europene care dorește să introducă acum o procedură directă de contactare a acestor instituții financiare. Am identificat uh, și o serie de alte uh, uh, fonduri care nu trebuiau să fie atribuite. Spre exemplu, 31 de bilete de avion care au fost achitate de către Uniunea Europeană pentru angajații unei instituții internaționale. Genul acesta de costuri nu trebuie să fie acoperite. După aceea, administrație, capitolul administrație, nu considerăm că există, mare, există mari probleme aici, dar uh, Totuși, uh, există două comentarii pe care trebuie să le subliniem. Uh, există probleme uh, legate de către um, fondurile oferite familiilor funcționarilor europeni și, în plus, am constatat o serie de probleme legate de procedurile de achiziții publice demarate de către Parlamentul European în ceea ce privește îmbunătățirea securității clădirilor Parlamentului European european. Am uh, constatat că există uh, lucrări care se bazează pe uh, achiziții publice fără apel de oferte, achiziții publice la care au participat, a participat un singur ofertant. Genul acesta de devieri este absolut inacceptabil, cel puțin la nivelul, uh, sau cu atât mai mult la nivelul instituțiilor europene. Înainte de a încheia, uh, dați-mi voie să vă spun că Curtea de Conturi dorește să continue eforturile comune alături de dumneavoastră. Iată, procedura de descărcare bugetară a fost demarată în dimineața aceasta, vă stăm la dispoziție și, în plus, uh, bineînțeles, toate rapoartele uh, noastre pot fi uh, prezentate în fața dumneavoastră în cazul în care sunteți uh, interesați de ele. Ne aflăm într-un moment uh, epocal. Iată, Brexitul bate la ușă, alegerile europarlamentare tocmai s-au încheiat și în plus discutăm un nou cadru financiar multianual. Evaluările pe care vi le-am putut prezenta în dimineața aceasta ne arată cât se poate de clar că, în ciuda faptului că Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu uh, uh, probleme, asigură sau respectă în mare standardele legate de fiabilitate și transparență. Uh, aceste eforturi sperăm să fie continuate atât de către instituțiile europene cât și de către statele membre, iar bineînțeles problemele constatate trebuie să fie eliminate. Vă mulțumesc pentru atenție și bineînțeles alături de colegul Lazaru vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. Bineînțeles, și comisia noastră um, apreciază colaborarea cu Curtea de Conturi Europeană. Vă mulțumim tare mult pentru toate informațiile și buna relație pe care o avem pentru, cu dumneavoastră. Îi voi da în cele ce urmează cuvântul domnului Lazaru sau uh, nu? Atunci îi dau direct cuvântul domnului comisar Oettinger. Doamnă președinte, domnule președinte Lene stimați eurodeputați, stimați membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor, vreau să-i mulțumesc domnului Lene pentru prezentarea sa pe care o luăm în serios. Mulțumim de asemenea pentru constatările pe care în mare le împărtășim. Iată, este al 12-lea an în care obținem un aviz pozitiv din partea Curții de, de Conturi, un aviz care dovedește faptul că finanțele europene arată bine. Rata de eroare a scăzut 2,6% în 2018, 2,4% în 2017, dar peste 4% în, în 2016. Deci vom uh, lupta pentru a păstra acest nivel scăzut al ratei de eroare. Pentru a treilea an consecutiv, iată, Curtea de Conturi ajunge la conc- uh, concluzia că acest aviz cu rezerve e drept privind legalitatea și regularitatea operațiunilor este potrivit pentru finanțarea uh, Uh, finanțele europene. Și mulțumim pentru această poziție a Curții uh, Europene de Conturi. Bineînțeles, uh, pentru noi, cadrul financiar este absolut esențial. Bugetul european este esențial pentru cetățeni, pentru studenți, pentru comune, pentru regiuni, pentru statele naționale. Una dintre recomandările esențiale ale uh, Curții de Conturi, cel puțin din perspectiva mea, este uh, aceea legată de uh, evaluarea unică pe care o propun pentru sistemele noastre de audit. Deci ce ar însemna asta? Chiar dacă fund, fondurile sunt investite la mare distanță de Bruxelles, există întotdeauna o structură de comando cu roluri cât se poate declare, cu responsabilități cât se poate declare și cu o responsabilitate de raportare clară. Structurile noastre administrative subsidiare uh, reprezintă până la urmă un avantaj al Uniunii Europene. În cazul multor uh, programe, ministerele sau uh, primăriile sau structurile regionale sau cine știe chiar uh, instituțiile sau organizațiile internaționale sunt cele care se ocupă de aplicarea fondurilor, de punerea în aplicare, de utilizarea fondurilor europene. Aceasta este un avantaj, într-adevăr, dar reprezintă și un dezavantaj. Dar dezavantajul acesta poate fi eliminat atâta timp cât reușim să constituim un uh, parteneriat solid între nivelul european și autoritățile care se ocupă de executarea fondurilor. Și, de asemenea, suntem conștienți de faptul că ceea ce primează este calitatea uh, utilizării fondurilor. Dar pentru, aceast, pentru a garanta această calitate, depinde, bineînțeles, de calitatea funcționarilor uh, din structurile acestea, care n-au nimic de a face cu instituțiile uh, europene. Iată de ce trebuie să formăm acești uh, funcționari. Uh, domnul Leine vorbea despre clasarea statelor uh, membre în funcție de risc. Aș, aș vrea să intru în detalii pe tema aceasta. Uh, Chiar credeți că am putea să împărțim cele 27 de state membre în uh, state exemplare, state uh, mai puțin exemplare, state satisfăcătoare? Sunt sigur că dacă am face așa ceva, eurodeputații care reprezintă aceste state vor veni în fața noastră să ne reproșeze uh, această atitudine. Ne cunoaștem în, între noi. Uh, știm care sunt diferențele între statele uh, membre. Uh, gândiți-vă doar la problema taxelor vamale în Regatul Unit. Bineînțeles că discutăm mai îndeaproape cu to- toate aceste state membre, dar consider că discuțiile acestea sunt mult mai eficiente decât ar putea să fie orice fel de sistem de clasare a statelor membre, pentru că sistemul de clasare ar fi cu siguranță neoprotun. După aceea, uh, programele de finanțare, să nu știm că mm, de la natură uh, implică o serie de riscuri. Am discutat cu primari, cu eurodeputați și peste tot se prezintă un proiect care merită să fie finanțat. Um, toată lumea promovează un program pentru care trebuie să fie alocate fonduri. Dar eu sunt întotdeauna uh, plin de rezerve și cred că și eurodeputații ar trebui să aibă rezerve. Bineînțeles că uh, cu toții ne dorim ca primarul din regiunea noastră să fie ajutat. Da, dar uh, pro, tocmai de aceea, iată, vă spuneam că programele de finanțare sunt uh, seducătoare, dar și pline de riscuri. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt, uh, sau că condițiile de folosire a uh, fondurilor sunt cât se, mai, cât se poate de clare. În următorul CFM, eu vreau să mă concentrez pe simplificare. Uh, îmi doream ca regulile de la agricultură, de la coeziune, de la cercetare să fie simplificate. La capitolul cercetare le-am spus mult, sau am aflat că multe uh, institute nu cer uh, finanțare europene tocmai din pricina uh, regulilor complicate. Iată de ce am cerut simplificare. Uh, ne dorim ca la uh, a, viitoarea consultare a propunerilor cons, uh, a uh, propunerilor sectorale, sectoriale să nu se ajungă la o complicare a uh, procedurilor. Din, pentru că orice fel de complicare duce la uh, sporirea numărului de zone gri, zone gri care ar putea uh, Uh, avea un efect asupra ratei de eroare. Bineînțeles, uh, evaluările noastre se bazează pe multe informații, informații pe care le-am obținut de la fața locului, uh, informații pe care le-am obținut cu ajutorul autorităților naționale. Și vedem pe baza acestor informații care, este, care sunt fondurile care ar putea implica erori. Până la urmă, însă, ne dăm seama că erorile sunt mult mai puține decât uh, cele estimate, pentru că statele membre uh, și uh, autoritățile re- responsabile uh, elimină problemele, o parte dintre probleme, iar în cazul în care nu reușesc să facă lucrul acesta, uh, știu că trebuie să ramburseze fondurile uh, cheltuite într-o manieră ne, nepotrivită. Deci, până la urmă, rata noastră de uh, eroare reală este de 0,8% și asta ar trebui să, să știe cetățeanul european. Mă bucur sau salutăm faptul că Curtea de Corturi, alături uh, de noi, a uh, creat această declarație de asigurare care are tocmai aceste misiuni. Uh, iată, evaluările noastre când vine vorba despre uh, rata de eroare, uh, deci evaluările noastre merg mână în mână evaluările comisiei și ale curții de conturi. Iată, curtea de conturi folosește deja multe dintre informațiile furnizate de către Comisia Europeană, după cum de altfel ne spunea și președintele. Uh, curții de Conturi. Spre exemplu, la capitolul coeziune avem un uh, proiect uh, pilot, lucrăm acolo strâns cu Curtea de Conturi pentru a găsi un, nou procedu, procedeu, o nouă procedură care mai apoi, mai eficientă, care să poată fi folosită și în celelalte capitoli, capitole mai apoi. Pe 2018 s-au identificat însă o serie de probleme la capitolul uh, coeziune vedem că în celelalte capitole problemele scad ca amploare, totuși la coeziune avem în continuare uh, probleme majore. Acestea, uh, această constatare se bazează pe informațiile primite din partea statelor membre. Există state membre care ne-au semnalat aceste probleme. Iată, cu cât fondurile de coeziune uh, cresc, cu atât rata de uh, eroare crește. Dar, bineînțeles, lucrăm strâns cu statele membre pentru a elimina toate problemele identificate. Ne dăm seama că nu doar lipsa de calificare a autorităților Uh, este vinovată de această rată de, auto, uh, de, de eroare, ci și uh, momentul întârziat la care au demarat proiectele finanțate din fondul de coeziune. Deci, iată, perioada perioada acest, de aplicare a acestor proiecte este decalată, iar decalajul acesta duce, bineînțeles, la erori. Uh, în plus, suntem de acord cu Curtea de, de Conturi care spunea că procedurile prea complexe administrative duc la o creștere a ratei uh, de eroare. O, o procedură de audit nu dă rezultate pozitive sau negative, doar atât. Iată de ce există domenii pe care uh, viziunea noastră este diferită de a curții de conturi. Iată de ce, uh, spre exemplu, în cinci cazuri uh, nu avem exact aceeași poziție ca și au, uh, experții curții de conturi, în cinci cazuri incluse în uh, coeziune, în capitolul coeziune. Discutăm acum uh, cu experții curții de conturi, dar și cu experții din statele membre pentru a vedea care sunt cauzele uh, acestei diferențe de opinii. Dar, până la urmă, aceasta este div diversitatea europeană avem la baza tuturor uh, uh, deciziilor aceste propuneri sectoriale, dar aceste propuneri sectoriale până la urmă sunt uh, fasonate și de, către reguli, și de regulile naționale, care sunt diferite. Domnul Lene a venit cu niște exemple concrete de cazuri în care regulile nu au fost respectate întru totul. Vom analiza, bineînțeles, aceste uh, cazuri și vom trage concluzii pe care le vom folosi pentru viitor. Important este ca sistemele de audit și administrative să funcționeze, astfel încât uh, erorile să uh, nu persiste. Iată de ce suntem recunoscători Curții de Conturi pentru toate uh, pozit eforturile pozitive sau pentru pașii înainte pe care i-ai identificat. Pentru că există domenii în care am făcut, uh, uh, ne-am îmbunătățit uh, poziția. Important este ca toate fondurile europene să fie folosite într-o manieră corectă. Pentru că uh, cetățenii europeni ne vor uh, critica întotdeauna pentru sumele fie ele și mici, care nu au fost legat, legal utilizate. Deci iată de ce recomandările curții de conturi sunt absolut esențiale pentru noi. De asemenea, uh, raportarea pe performanță în funcție de performanță. Iată, este una dintre recomandările Curții de Conturi pe care nu putem decât să o îmbrățișăm. De asemenea, Parlamentul European ne-a, ne-a, ne-a cerut să optimizăm genul acesta de raportare și, bineînțeles, ne asumăm această responsabilitate. Știm că indicatorii din momentul de față nu sunt uh, lipsiți sau nu sunt uh, perfecți. Iată de ce ne dorim uh, îmbunătățirea acestor uh, indicatori pentru următorul CFM. Obiectivul nostru este acela de a vă oferi atât dumneavoastră cât și cetățenilor europeni informații transparente cu privire la rezultatele obținute prin uh, bugetul european, oferind astfel o bază pentru deciziile politice. Deci, vreau să le mulțumesc domnului Lene, domnului Lazaru, curții de conturi pe ansamblu uh, pentru toate eforturile depuse, pentru critica aceasta constructivă pe care o fac în calitate de parteneri, până la urmă, a Comisiei Europene. Avem deja un calendar pentru viitoarele întâlniri. Sunt absolut convins că în următoarele săptămâni uh, vom putea arăta cetățenilor uh, europeni uh, maniera în care bugetul pe 2018 a fost cheltuit. Cetățenii europeni vor vedea că toate instituțiile europene colaborează în sensul îmbunătățirii performanței și scăderii ratei de eroare. Vă mulțumesc mult! Äh, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, Direcției pentru Bugete și Resurse Umane a Comisiei pentru bună cooperare, mai ales în ceea ce privește rata de eroare redusă de la 4,8 la 2,6%. Am registrat progrese semnificative în toate sectoarele. Cred că suntem uh, pe drumul cel bun. Eu, în calitate de raportoare, voi spune și eu câteva cuvinte. După care voi da cuvântul raportorilor din umbră. Există două perspective. Pe de o parte, ne uităm uh, dacă, să vedem dacă veniturile au fost cheltuite în mod uh, legal, conform reglementărilor, analizăm rambursările pentru a vedea dacă acestea uh, Uh, sunt în conformitate cu legislația, dacă se cheltuie pe ceea ce se presupune că ar trebui să fie cheltuite sau nu. Și aici am câteva observații. O um, chestiune care tot reiese se referă la un anumit tip de cheltuieli. Comisia are responsabilitatea de a colabora cu autoritățile naționale în domeniul managementului partajat. Se presupune colaborare cu autoritățile naționale și uneori apar uh, deficiențe aici. Președintele a spus că statele membre vor fi uh, împărțite în funcție de nivelul de risc. Comisia însă a fost uh, clară în uh, Uh, afirmația că nu îi se pare o idee bună și atunci pun o întrebare precaută. Pentru că am tratat toate statele membre la fel, nu am ajuns oare tocmai de aceea la anumite rate de eroare în unele statele membre, nu ar fi corect să spunem că unele autorități naționale au nevoie de ajutor suplimentar pentru că practic nu au aceeași experiență ca altele atunci când e vorba de fondurile europene. Nu ar fi un fel de solidaritate? Deci, dacă am realiza un tabel de genul acesta, nu înseamnă că punem la colț anumite state membre, ci că spunem că există unele state membre care au nevoie de mai mult ajutor nu, pentru că nu beneficiază de pe fondurile europene așa cum ar trebui și de aceea apar aceste rate de eroare. Ne dorim să evităm situațiile în care banii nu se cheltuiesc sau se cheltuiesc pe lucruri greșite. Vrem ca cetățenii noștri să beneficieze de pe urma banilor. Mi-amintesc uh, că în Slovacia uh, se existau probleme cu uh, furturile de terenuri și au existat probleme și în România. Am analizat de asemenea și cazuri în Ungaria. Și atunci întrebarea mea pentru voi amândoi este dacă nu ar fi o idee bună să ne gândim la un nou instrument, un instrument diferit de cel pe care îl avem deja nu doar pentru a reduce rata de eroare, sigur că și asta ne dorim. Însă, obiectivul acestui nou instrument ar fi acela de a îmbunătăți cheltuirea fondurilor europene pe tot teritoriul Uniunii. Și apoi mai am o întrebare cu privire la cele 126 de puncte de audit diferite în care a fost implicată și Comisia. Care sunt problemele specifice cu acestea 126? Aș vrea așadar să știu ce fel de probleme ați găsit uh, la nivelul uh, Direcției Generale vis-a-vis de cele 126 de puncte. Apoi, în ceea ce privește ratele de eroare, eu și cu comisarul am avut un schimb de opinii cu câteva zile în urmă, spunând, pe de o parte avem o rată de eroare care poate fi corectată, însă ratele de eroare se calculează diferit la plăți. Deci avem două rate de eroare diferite și, din punctul nostru de vedere, este important să identificăm unde sunt slăbiciunile. Fiindcă în cadrul curții uh, și al comisiei abordările sunt diferite și asta este important din perspectiva transformărilor structurale. Uh, prin urmare, ce e nevoie să se schimbe și la nivelul Comisiei și la nivelul sistemului de audit pentru a ne asigura că aceste diferențe între ceea ce identifică uh, Curtea pe de o parte și Comisia pe de altă parte pot fi reduse, simplificând totodată abordarea. În ceea ce privește deficitele sistematice din cadrul AMIF, ce ne puteți spune despre ele? De unde vin ele? Și ce detalii ne puteți da? Nu avem uh, informații de la organizații internaționale. Am mai vorbit încă dinainte despre acest lucru. Sunt luni deja de când așteptăm uh, informații de la UN Women cu privire la modul în care se cheltuie banii europeni. Trebuie așadar să vedem cum ne putem îmbunătăți colaborarea cu ONU, în primul rând. Este inacceptabil să trebuiască să ajungem în poziția de a amenința cu blocarea fondurilor înainte să obținem informații. Uh, avem nevoie de un sistem pentru cooperarea cu organizațiile internaționale care ne-ar facilita foarte mult munca. Nu înțeleg de ce nu s-a întâmplat asta până acum. În sfârșit, mai am o întrebare de ordin general. Ce măsuri ar trebui introduse ca să fim siguri că, la nivelul Uniunii Europene, sau ce ar trebui să, fim, să facem ca să fim siguri că avem, în sfârșit, uh, o rată de eroare uh, zero. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte să răspund la întrebările adresate dumneavoastră, vreau să-i mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru cooperare și pentru angajamentul său politic de a uh, ne îndrepta către atestare. în ceea ce îi privește pe onorații eurodeputați care nu sunt încă pe deplin familiarizați cu proiectul de atestare, Uh, pe care le-am lansat acum câțiva ani, trebuie să vă spun că în trecut, uh, pentru conformitate, ne selectam la întâmplare tranzacțiile, urmărind banii până la beneficiarul final. Și astfel obțineam uh, o perspectivă a situației într-un anumit an. Prin atestare vrem să punem accentul mai mult pe eforturile uh, autorităților naționale de uh, audit și ale comisiei, fără să cauzăm uh, întreruperi prea mari la nivelul beneficiarilor. Acest lucru înseamnă că uh, efectuăm uh, o revizuire și, când este necesar, uh, reluăm uh, lucrările de audit. Prin urmare, după cum spuneam, îi mulțumesc uh, comisarului Oettinger pentru angajamentul său politic de a trece la un sistem complet de atestare și salutăm îmbunătățirea cooperării cu direcțiile generale ale Comisiei la nivel operațional, astfel încât să putem să finalizăm acest proiect. Într-adevăr, există probleme de coeziune și un mod de a le aborda este oferirea de asistență tehnică suplimentară statelor membre atunci când aceasta e considerată necesară. Totodată însă, Comisia trebuie să-și îmbunătățească și sistemele de control. Am spus, într-adevăr, în raportul anual că estimările Comisiei în ceea ce privește erorile la plată sunt de 1,7%, o cifră comparabilă cu rata de eroare la care am ajuns noi, de 5%. Deci Comisia trebuie să-și îmbunătățească activitatea trebuie să aplice un eșantion statistic transfrontalier și nu doar să accepte că uh, cheltuielile cu risc redus nu presupun erori, fiindcă uh, Modul în care Comisia calculează rata de eroare este acela că se concentrează pe zonele de risc și găsesc acolo erori, fără însă să le extrapoleze. Și iată, așadar, de ce nu se poate face comparație cu rata noastră. Mulțumesc totodată domnului Oettinger pentru um, afirmația sa că noi, Comisia și Curtea de Conturi, suntem parteneri și ne susținem unii pe alții și noi, ca și dumneavoastră, ne dorim să realizăm o perfecționare a managementului financiar al Uniunii și nu putem asta decât prin cooperare. Și, în încheiere, după cum spuneam, repet faptul că salutăm cooperarea operațională din partea Comisiei. Mulțumesc! Thema Risikobewertung der Mulțumesc. Analiza de risc în uh, statele membre în ceea ce privește veniturile la buget, vis-a-vis de acest lucru, pe mine nu mă deranjează cum acționează Comisia. Dacă știe ce face și se bazează pe un principiu regulat de la un an altul, însă e nevoie de un sistem care să identifice problemele atunci când acestea apar și e nevoie de un sistem care să permită rezolvarea problemelor. De exemplu, spune doamna președintă, putem uh, extrapola de aici în cazul uh, TVA-ului, uitându-ne la analiza Europol. Am avea niveluri mai mari de resurse proprii din TVA, care ar ajunge la buget așa cum ar trebui, pentru că există multe cazuri când nu se întâmplă așa și ar fi foarte util dacă am putea identifica unde se produc aceste erori. Eu am ceva informații din partea Comisiei Libe, însă discuțiile și anchetele au fost nesfârșite. O să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Martina Pankov mai întâi. yeah, jetzt äh, nach Bulgarien geht's. Liebe Kollegin Penkova. Îmi pare rău, spune președinta, doamna Pankova este în partea cealaltă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Lene și, pentru că este prezent aici și domnului Lazaro pentru prezentarea raportului anual. Ne bucură să auzim uh, avi, uh, părerea noastră avizată vis-a-vis -vis de plăți și ne bucură și reducerea uh, ratei erorilor pentru creștere și locuri de muncă și faptul că nu apare o creștere la resurse naturale. Însă, aceste două zone uh, au încă o rată de eroare materială, ceea ce înseamnă că sunt necesare măsuri suplimentare pentru o îmbunătățire. Mulțumim, domnule Oettinger, și dumneavoastră pentru că sunteți de aici. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Rata de eroare per ansamblu este destul de redusă și a tot scăzut. E o tendință de scădere de câțiva ani încoace. Partea care mă îngrijorează este că a apărut o ușoară creștere chiar la nivelul politicii de coeziune, pe care ați și menționat-o pe bună dreptate. Curtea identifică slăbiciuni și cifre îngrijorătoare la Direcție generale uh, Regio și Emplă și cred că ați identificat rate de eroare pentru coeziunea teritorială, economică și socială din uh, raportul anual al Comisiei din 2018, spunând că datele nu sunt fiabile în prezent. Este un uh, domeniu unde trebuie să continuăm eforturile de îmbunătățire. Și atunci, întrebarea mea pentru dumneavoastră este care uh, sunt, considerați că sunt obstacolele majore pentru Comisie și pentru statele membre în fața punerii în aplicare a îmbunătățirii controlului, mai ales la nivelul coeziunii. A doua întrebare se referă la inconsecvențele pe care le-ați identificat pentru ratele de eroare în plățile directe pentru politica agricolă comună. Cred că Curtea de Conturi spune că nu s-au identificat erori în plățile directe, însă DigiAgri în raportul său a identificat o rată de eroare de 1,8%. Cum descrieți această discrepanță? Cred că întrebarea se adresează atât curții de conturi cât și comisiei. Și ultima mea întrebare se referă la rezoluția de descărcare a Comisiei din 2017, când Parlamentul face apel la Curtea de Conturi să publice rate de eroare anuale pentru securitatea cetățenilor și Europa globală. Puteți să-mi explicați de ce aceste rate de eroare încă nu sunt prezentate în raportul pe care îl avem în față? Mulțumesc! Domnule președinte, doriți să răspundeți? O să-i dau cuvântul domnului Razaru. Și încep cu ultimul punct. Folosim o metodă statistică, adică prelevăm un eșantion E ca la un sondaj public, când întrebi uh, un, uh, oamenii cu ce partid vor să voteze. Adică un eșantion de o anumită dimensiune care ne oferă un răspuns statistic. Și dacă ai un eșantion foarte mic, răspunsul statistic este irelevant. Pentru că dacă întrebi doar 38 de oameni ce partid vor alege, nu primești un rezultat fiabil. Dacă primești 1000, primești un asemenea rezultat. Deci există limitări ale sistemului și oricum cifra nu e niciodată exactă și de aceea vorbim despre o rată estimată, ceea ce înseamnă întotdeauna că există o marjă. Există o probabilitate de 95%, iar uh, rata de eroare e acolo, plus minus 1%. Câte vreme suntem sub nivelul material în raport, nu oferim uh, informații privind rata de eroare pentru că cifra este atât de redusă încât nu are sens. Pentru că așa este cu metodele statistice. Nu, ele nu sunt niciodată exacte și marja poate să devină irelevantă. În anexe găsiți datele, dar doar până la un numit punct. Uitați-vă așadar în anexe Probabil acolo găsiți uh, aceste cifre chiar și sub pragul de semnificație. În ceea ce privește obstacolele, îi dau cuvântul lui Lazarus. Um, obstacles, how... Obstacole și cum le depășim. Hmm. După cum uh, spuneam mai devreme, Trebuie să avem o cooperare mai bună între comisie și curte. De mai bine de un deceniu vorbim despre asta și nu doar noi, ci și Parlamentul spune că trebuie să aplicăm o abordare de audit unică. În sfârșit am ajuns la o astfel de abordare și suntem pregătiți să o aplicăm. Am uh, adoptat o decizie strategică ar trebui să ne folosim de propriile metode de testare a operațiunilor și um, să invităm Comisia să facă la fel. Comisarul Oettinger a spus că acesta e un uh, proiect pilot. Într-adevăr, așa a început ca un proiect pilot, însă el va rămâne. Va rămâne pentru că, deși uh, indicele de eroare pe care uh, le-am găsit um, nu sunt uh, suficient de apropiate. Mai, aveți, mai avem și competitivitatea și resursele naturale. Uh, chiar și așa, exercițiul este unul de succes pentru că am reușit să colectăm uh, informațiile necesare uh, informații suficiente de care avem nevoie pentru a putea da un aviz de audit și totodată să scoatem la lumină care sunt uh, slăbiciunile din uh, sistemul de control și mm, pe care dorim ca cei de la comisie să le soluționeze. Am cerut comisiei să abordeze aceste slăbiciuni. În ce privește cea de-a treia întrebare, de ce nu avem uh, un indice de eroare global pentru Europa cetățenilor, securitate. Ei bine, am luat notă de rezoluția de anul trecut cu privire la descărcare, însă să știți că noi avem de fapt resurse foarte limitate și trebuie să le folosim într-un mod uh, cât mai eficient optimizăm. Așa că, statistic, ne-am uitat de câte operațiuni uh, trebuie să ne ocupăm, câte trebuie să luăm din bugetul anual, astfel încât să le testăm și să avem un uh, nivel de fiabilitate de 95% în rezultatele noastre. Și astfel am ajuns la o cifră globală. Aceasta este defalcată pe diversele domenii din CFM. Pentru securitate, cetățenie și Europa globală, care reprezintă în total, cred că 11 miliarde. Am constatat că cifra este prea mică pentru a mai folosi resurse suplimentare față de cele de care aveam nevoie oricum să obținem informațiile de la buget de la bugetul general. Așa că am hotărât ca resursele respective să le folosim pentru calcularea indicelui de eroare în cele două domenii. Însă, să știți că aceste două domenii sunt uh, acoperite în raportul special. Nu înseamnă că le-am neglijat uh, cu totul, că am uitat de aceste cheltuieli, ci avem informații în rapoartele specializate. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Äh, Mulțumim frumos! Olivia Schuster. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le, le Président, je veux à mon... Olivier Chastel. Mulțumesc, doamna președinte, și eu vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare a raportului anual și să salut munca depusă de curte în ansamblul său. Prezentarea de astăzi, în cadrul procesului uh, de descărcare, este una care vine la începutul lucrărilor și dezbatelor noastre. La o primă lectură, îmi dau seama că Evident, nu este simplu să găsim un echilibru între un buget care se dorește și ambițios și realist. Uniunea Europeană a făcut promisiuni pe care trebuie să le îndeplinească și cred că acesta este și mesajul pe care ni l-ați transmis anul trecut. Salut așadar voința Curții de Conturi de a face mai multe audituri de performanță pentru a verifica politicile și programele care sunt aplicate, pentru a vedea dacă ele sunt aplicate în mod eficace. Aceasta a fost o prioritate de mai de mult pentru noi. Cu toții trebuie să asigurăm performanță în execuție și fiecare eurodeputat uh, trebuie să cheltuiască în mod uh, credibil fiecare bănuț pe care îl pune contribuabilul la dispoziție. De asemenea, cadrul financiar multianual trebuie să țină seamă de toate aceste elemente de performanță. Salutăm că Salutăm faptul că controlele curții au arătat că nu există un indice de eroare semnificativ, ceea ce ne arată că bugetul este uh, executat uh, în condiții bune. Mai sunt însă și provocări pe care le-ați uh, relevat, dar care par să nu fie generalizate. Așadar, raportul dumneavoastră este per ansamblu pozitiv. Mai sunt însă și câteva puncte care trebuie examinate mai îndeaproape. Sunt probleme care nu sunt noi și uh, la care trebuie să venim odată pentru totdeauna cu răspunsuri. Avem uh, rată de eroare la cheltuielile cu mare risc, avem o rată de absorpție foarte mică în unele țări, ați vorbit de acea um, suprareglementare administrativă, avem și problema resurselor proprii, proasta colectare a taxelor vamale, indicatori de performanță folosiți de comisie și rata de eroare în Fondul European pentru Dezvoltare o serie întreagă de elemente pe care le regăsim în raportul dumneavoastră și care apar sistematic de la an la an în raportul, comisii, în raportul Curții de Conturi și pentru care Comisia ar trebui să vină cu măsuri de corecție. Domnule președinte, am câteva întrebări generale. Ce metodă ar trebui să adoptăm pentru a diminua riscul de eroare, mai ales în ce privește cheltuielile cu mare risc? un lucru important. De asemenea, putem uh, afla mai multe detalii statistici, statistici în legătură cu fraudele. Avem uh, programe în care avem un număr mai mare de fraude decât în altele? Aveți date statistice? Și dacă da, cum explicați? Ce recomandări puteți da? De ce avem o rată de erare atât de mare la coeziune, la cercetare și în programe precum Erasmus și Orizont 2020. Mulțumesc! Ja. Herr Präsident. Domnule președinte, vă rog. Chastel, zu Ihren Fragen. Mulțumesc, domnule Chastel, pentru aceste întrebări. Nu este, des, nu este prea greu să vă răspund la ultima întrebare, cea referitoare la coeziune și cercetare, de ce avem aceste probleme. Păi, Regulile sunt foarte complexe și cu cât sunt mai complexe, cu atât este mai mare potențialul de eroare. Deci, pur și simplu, regulile sunt prea complicate, este greu să te descurci între ele, să aplici pentru fonduri. Avem 126 de puncte de audit diferite, am spus deja acest lucru. În al doilea rând, ă, trebuie să îmbunătățim procesul de auditare. Și asta nu înseamnă să avem mai multe audituri, ci audituri de calitate mai bună. Dacă ne uităm la rapoartele din uh, anii trecuți, vedem că, practic, ne-am concentrat pe același lucru. Vrem audituri cu acuratețe mai mare, astfel încât să nu ratăm nimic. Ar trebui să putem detecta mai bine erorile, dar asta nu putem face prin mai multe audituri, mai multe controle. Am uh, uitat a doua întrebare, deși mi-am notat-o. A doua întrebare se referea la acele sectoare unde avem rate de eroare mai mare decât în altele. Da, așa este, dacă avem date statistice. Avem nouă instanțe, nouă cazuri de fraudă care au fost uh, detectate în rapoartele anuale, pe care le-am examinat uh, împreună cu Olaf, pentru că și Olaf are o responsabilitate aici. În două dintre astfel de uh, Uh, cazuri, Olaf s-a sesizat pentru anchete suplimentare. În celelalte șapte cazuri, Olaf uh, nu are un rol atât de însemnat. Avem cam 728 de operațiuni analizate și 9 dintre ele au ridicat suspiciuni. Vă dați seama că e un procent destul de mic. Dacă ne uităm la anchetele OLAF, uh, ele vizează 3 din 1000 de cazuri. Asta nu arată, cred că există o înclinație către fraudă exagerată în anumite domenii, nu din punctul nostru de vedere. Sau, poate e mai bine să puneți această întrebare celor de la OLAF, pentru că ei au o situație generală a tuturor suspiciunilor de fraudă care privesc bugetul european și ei probabil că au uh, și cazuri individuale pe care vi le pot prezenta și informații pe fiecare domenii, domeniu. În raportul nostru nu putem face astfel de individualizări pentru că dacă identificăm uh, atât de puține uh, cazuri, nu sunt relevante pentru buget. Mulțumesc! Bun, acum Viola von Kramer ar trebui să urmeze la cuvânt, dar nu văd în sală, nu știu dacă a lăsat altcuiva intervenția. Da, am să vorbesc eu. Am să încerc să fiu succint pentru că deja s-au menționat deja destule chestiuni de către antevorbitori. Pentru domnul comisar am o întrebare. Am discutat foarte mult uh, aici despre indicele de eroare și cred că explicația pe care am primit-o de la Curtea de Conturi este una rezonabilă. Am înțeles cum ar trebui să fie calculată. Oare ar fi prea complicat să implementați o astfel de metodă de raportare a ratei de eroare în rapoartele comisiei? Eu am o întrebare mai degrabă tehnică. Însă și mai important, am uh, o, o întrebare referitoare la la backlog. Dacă am înțeles eu bine, avem uh, o creștere de 36% a angajamentelor restante ale Comisiei pe viitor față de anul 2011. Asta înseamnă că sunt foarte mulți bani care ar fi trebuit să fie uh, plătiți uh, în trecut și care probabil vor trebui să fie acoperiți din veniturile viitoare. Înțeleg că această sumă restantă eh, tot crește și asta cred că presupune un risc, pentru că la un moment dat eh, nu o să mai avem lichidități. De asemenea, mă îngrijorează ce am găsit eh, în raportul scurt, la pagina 16, pentru că am văzut acolo cât însumează aceste angajamente pentru fiecare stat membru și a, aș vrea să știu care este raportul relativ între angajamente și bugetul anual al statului membru. Mă interesează în mod special Croația. Acolo văd 23%, la fel la Bulgaria, Lituania, Letonia 20%, Polonia 17%, mi se par uh, procente mari, 12% Cehia. Nu o să rămânem uh, fără lichidități pentru că se acum, tot acumulează această povară asupra bugetului statelor membre individuale. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar fi o repetare a ceea ce am trăit în 2009, o altă criză financiară. Deci mi se pare un lucru periculos și uh, Mă bucur să văd că Curtea Europeană de Conturi a evidențiat acest risc sistemic, dar ce facem ca să scăpăm de el cât mai curând posibil? Pentru că nu mai putem continua ca până acum. Așadar, puteți să ne uh, spuneți cum să procedăm, ce facem dacă s-ar întâmpla așa ceva? Der Kollege, glaube ich, ich würde vorschlagen, dass zunächst Kommissar Aș propune să ascultăm răspunsul uh, comisarului Oettinger și după aceea vom da cuvântul unui ultim raportor din umbră. Dați-mi voie să vorbesc despre maniera în care asistăm statele membre în eforturile lor de audit. Dacă oficiile comisiei consideră că există su- suspiciuni, ele oferă imediat asistență autorităților care se ocupă de uh, audit. Întotdeauna purtăm dezbateri, uh, în special în momentul în care se fac noi propuneri sectoriale, pentru a ne asigura că înțelegerea este una și aceeași în întreaga Uniune Europeană. E important să înțelegem că rate de eroare nu înseamnă fraudă. Deci nu, nu vorbim aici despre automate, despre intenții ilicite. Iată de ce facem o dis- distinție între cazurile care sunt anchetate de către uh, OLAF sau de către noi uh, uh, și pe care le aducem la cunoștința OLAF, dar OLAF este până la urmă instanța care, într-o manieră independentă, stabilește clar în ce măsură respectivele cazuri uh, trebuie să fie, într-adevăr, tratate de către justiție. Deci, iată, fiecare instituție are propriul său rol. Și s-a spus deja, simplificarea este absolut esențială. Acesta este obiectivul nostru al tuturor. Am încercat să simplificăm regulile. Cu cât uh, regulile sunt mai simple, cu atât uh, erorile sunt mai puține. De asemenea, uh, dar în același timp trebuie să înțelegem că simplificarea nu înseamnă neapărat mai puțină fraudă. Nu. Unele reguli complexe se datorează tocmai faptului că autoritățile au încercat uh, de la bun început să închidă orice fel de ușiță care ar fi putut fi folosită de către uh, răufăcători. La următoarele negocieri ale noastre privind uh, propunerile sectoriale, însă trebuie să ne asigurăm că regulile sunt cât mai echilibrate cu putință, că sunt aceleași pentru toți, uh, corect înțelese de către toate autoritățile, fie ele de, de la nivel uh, european, fie la, de la nivel uh, național. Fără însă a uh, ne face vinovați de acel uh, gold plating. ne dăm seama că micul fermier, spre exemplu, este împovărat de toate tipurile de informații pe care trebuie să le furnizeze, de toate tipurile de controle căruia trebuie să-i devină uh, subiect. Gândiți-vă doar la procedura noastră de ecologizare, la componenta de ecologizare. Cât de mult s-a complicat, a fost complicată viața fermierului european. Uh, ei bine, iată, e clar că ecologizarea este importantă, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că nu sufocăm cu cerințele noastre uh, fermierul. Uh, din statele membre. Iată de ce în următoarele uh, săptămâni vom negocia un cadru cât se poate de echitabil pentru, uh, uh, pentru cetățenii europeni, pentru fermierii europeni. Și există uh, în momentul de față o serie de reguli uh, logice pe care și uh, metode de pune practici pe care le putem folosi și pe care cu siguranță le vom folosi. Am fost întrebați dacă suntem sau nu dispuși să oferim informații suplimentare. Bineînțeles că suntem dispuși să vi le oferim. Iar dacă comisia dumneavoastră în, în contextul raportului pentru exercițiul financiar 2018 uh, uh, își dorește informații suplimentare, să știți, noi le vom pune la dispoziția dumneavoastră. Există aceste informații și uh, ele sunt extraordinar de complexe. Uh, membrii parlament, uh, parlamentelor naționale s-ar uh, mira dacă ar vedea cât de multe informații primesc în contextul acestor rapoarte eurodeputații. Da, putem să ne ameliorăm, dar trebuie să înțelegem faptul că orice fel de ameliorare înseamnă până la urmă mai multe ore de muncă, mai multe uh, Ehm, nu știu, informații uh, solicitate din partea statelor membre și deci înseamnă mai multă povară administrativă. Iată de ce în procedurile noastre încercăm să găsim uh, calea de uh, mijloc. S-a vorbit despre raluri. Ralurile sunt o temă de predilecție a Comisiei pentru Bugete. De mai multe ori pe ani verificăm ce se întâmplă cu angajamentele, cu plățile un lucru este important. În cadrul financiar multianual, uh, plățile sunt uh, bătute în cuie. Deci, fiecare stat membru știe clar cât uh, trebuie să plătească în perioada CFM-ului. Există un plafon pentru contribuțiile statelor membre de 0,1% din bugetul lor și, uh, pornind de la această contribuție, contribuție, toată lumea știe exact uh, cât poate fi cheltuit în următorii șapte ani. E drept, cheltuielile acestea pot apărea uh, uh, cândva după după uh, expirarea cadrului financiar uh, de, de șapte ani, dar banii respectivi uh, cu siguranță se vor întoarce, cu siguranță vor fi plătiți. Aceasta este garanția pe care fiecare administrație o are. Uh, problema este doar momentul în care se implementează uh, respectivele uh, fonduri. Am avut la capitolul coeziune problema um, proiectelor care au fost demarate foarte târziu. Prin urmare, facturile ne-au parvenit târziu. Uh, mai târziu decât ne-am fi așteptat, dar concetățenii nu sunt afectați de lucrul acesta. Până la urmă, plățile sunt bătute în, cu- <laughs> în uh, cuie. Uh, singura necunoscută este momentul, anul în care respectivele plăți vor fi operate. Și uh, diferența aceasta înregistrată între uh, Uh, comisie și uh, Curtea de Conturi când vine vorba despre rata de eroare la PAC. 1,8% uh, se referă la absolut tot cadrul PAC, pe când 0,8% al Curții de Conturi se referă doar la plățile directe. Vă mulțumim, domnul Cus, ultimul nostru raportor din umbră. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule președinte Lene, vă mulțumesc, domnule comisar. Un singur uh, comentariu și două întrebări. Uh, comentariul se referă la cei 0,8% pe care domnul comisar uh, îi uh, numea sau îi, îi, considera a fi bani până la urmă care nu, nu, pot, fi, nu pot fi folosiți. Uh, spunea că sau nu au fost folosiți corect. 0,8% pare un procent scăzut, dar uh, la uh, scară, adică în realitate 0,8% înseamnă până la urmă un miliard de euro, deci o sumă deloc neglijabilă. Uh, Iată de ce vreau să vă atrag atenția asupra faptului uh, că 0,8%, da, pare puțin, dar nu e chiar așa de puțin și iată de ce trebuie să ne asigurăm că acești 0,8% nu ne mulțumesc, ci uh, luptăm pentru atingerea unui procent de zero uh, la capitolul pierdei pierderi. Acesta era comentariul meu. Acum trec la întrebări. O întrebare până la urmă simplă, poate că n-am înțeles bine Uh, raportul dumneavoastră. În, pe pagina 7, în acest raport, subtitlul uh, Bugetul UE 2018 în cifre, la ul, ultima teză se scrie 2,5% din uh, cheltuierile statelor membre și din uh, veni, 1% din venitul național brut al Uniunii. Deci ce înțeleg din uh, propoziția aceasta? Că considerați că Uniunea Europeană este un stat? Deci poate că n-am înțeles eu bine, poate că e o, o problemă de traducere. V-aș ruga să adresați întrebări care țin de responsabilitatea noastră. Asta n-a fost uh, una de genul acesta. Bine, atunci a doua întrebare este următoarea. Cum ajungeți la rezultatul uh, eșantioanelor dumneavoastră? Ne-ați explicat cum uh, constituiți aceste eșantioane, cum uh, faceți estimările pe baza uh, eșantioanelor. Deci, până la urmă, dumneavoastră faceți estimări, nimic altceva. Vreau să vă întreb dacă nu cumva e imposibilă până și estimarea, pentru că uh, până la urmă estimarea dumneavoastră uh, vine cu uh, sau este o cifră, o cifră anume. Eu mă tem că estimările acestea n-au nimic de a face cu imaginea de ansamblu și până la urmă imaginea de ansamblu ar trebui să ne o oferiți dumneavoastră. Dar este posibil oare să avem o imagine de ansamblu atâta timp cât există atât de multe state membre, atât de multe administrații, atât de multe uh, Uh, organisme. Cum puteți, pornind de la această diversitate, constitui aceste eșantioane care sunt, iată, atât de relevante pentru a constitui o imagine de ansamblu? Mulțumesc, domnul Zedovski trebuie să meargă la un, uh, o sesiune de vot puțin mai încolo și tocmai de aceea îi dau imediat cuvântul. Dobrovski sunt mai slot. Da, îmi cer scuze, dar uh, urmează să iau cuvântul repede și va trebui să fiu prezent acolo. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Mi se pare absolut esențial să avem un astfel de schimb de vederi uh, între noi și comisie și m-am bucurat să văd că de fiecare dată ați fost foarte deschis când ne-ați vorbit. În general despre problemele pe care le întâmpinați uh, în audituri. Prima întrebare pentru președintele curții, pentru domnul Lene. Mă interesează cooperarea dintre instituția dumneavoastră și OLAF. Știu că în multe situații ați avut o colaborare extrem de reușită, mă gândesc la EASO. Puteți să ne explicați pe viitor cum o să colaborați uh, și mai bine împreună? A doua întrebare pentru domnul Oettinger. Avem două sisteme de analiză a indicelui de eroare. Curtea de conturi folosește un sistem, iar comisia folosește un alt sistem. Așa că întreb, pe viitor, oare aveți în vedere să unificați sistemele de audit? Poate să se apropie de cel pe care îl folosește Curtea de Conturi. Știu că nu este neapărat o problemă de metodologie, dar există oricum o altă abordare. Și dacă Curtea Europeană de Conturi descoperă 20 de uh, erori, în schimb uh, Comisia numără 10 sau 15, e totuși o diferență. O a treia întrebare legată de transparență. Ați menționat că sunt anumite probleme la proiecte legate de politica de coeziune. Eu uh, sunt foarte interesat de sectorul agricol pentru că am văzut uh, problemele din Slovacia și din multe alte state membre. Pe viitor, ați uh, dori să existe o componentă de audit mai puternică, astfel încât să prevenim uh, ratele de eroare din statele membre? Acestea au fost uh, întrebările. Să știți că o să vă ascult uh, răspunsul pe mobil, pe aplicație, pentru că acum chiar trebuie să fug. Îmi pare rău. Îi dau cuvântul imediat domnului președinte. Bine, încep, încep cu întrebările domnului Cus. N-am în fața ochilor decât raportul în engleză, dar aici lucrurile sunt clare. Pe la pagina 7 spunem echivalentul a 2,7% din cheltuielile generale ale statelor membre. Ce înțeleg eu din asta? Că toate, e vorba despre toate cheltuielile publice din Uniunea Europeană. Deci noi, Uniunea Europeană, avem acest, atingem acest Uh, procent care corespunde acelui 1% din uh, venitul național brut, deci vorbim despre cheltuielile publice ale tuturor structurilor statale, publice să spun așa, uh, din Uniunea Europeană, indiferent de naționalitatea lor. A doua întrebare se referă la metoda statistică. Da, într-adevăr aveți dreptate, există probleme cu aceasta. Dacă pe alegem tranzacțiile pe care le testăm, după cum spunea și domnul Lazarus, am putea ajunge într-o, într-un anumit interval la o rată de probabilitate de 95%, cum că uh, rata de eroare este X plus sau minus 1%. Deci, aceasta este uh, metoda de calcul uh, matematică pe care o aplicăm. Deci avem, uh, iată, această, acest interval, interval, clar. Bineînțeles, avem 95% dintre uh, cheltuieli uh, regle, uh, regulamentare, 5% bineînțeles sunt neregulamentare. Asta înseamnă că uh, nu știu, a 20-a tranzacție pe care o uh, analizăm este, uh, vine cu o eroare eroare. Deci aceasta este uh, procedura pe care o folosim și care cons, uh, corespunde standardelor internaționale. Standardele internaționale spun că pe baza a 95% interval, interval de încredere putem să ajungem la o concluzie care să fie considerată a fi fiabilă. Într-adevăr, metoda își are lacunele sale, dar este singura metodă pe care o putem folosi în momentul de față. De fapt, toate organismele internaționale uh, folosesc genul acesta de procedură. Îmi dau seama că nu vă, nu vă bucură răspunsul meu, din păcate nu vă pot mulțumi întru totul, altceva nu putem să facem. După aceea, în ceea ce privește uh, Um, accentele pe care le punem. Uh, bineînțeles, avem matematicienii noștri, uh, stati, statisticienii noștri care ne spun unde anume trebuie să punem accentele și sunt absolut convins, tocmai de aceea, că rezultatele noastre se bazează uh, sau sunt cât se poate de uh, fiabile. Uh, acum, la a doua întrebare a ultimului inter, uh, vorbitor, uh, Uh, cea cu privire la Olaf, dați-mi voie să, vă, să răspund că avem un nou memorandum de înțelegere încheiat cu Olaf, care extinde până la urmă colaborarea noastră. Noul uh, director al Olaf este fost uh, președinte al Curții de Conturi, de fapt. Iată, lucrul acesta ne ajută, Olaf, de fapt, ajută și noi sprijinim uh, întru totul activitățile Olaf. Acum că parchetul european uh, în, este pe cale a fi creat, uh, încercăm să uh, să, să creem legăturile necesare între organismul nostru și acest uh, parchet european. Am făcut deja un prim schimb de scrisori, dar par, uh, Procuratura Europeană este ceva nou, uh, vom mai avea nevoie de ceva timp pentru a consolida această colaborare. Și acum domnul Lazaru va răspunde la cealaltă întrebare adresată de domnul Ștecovski. Îi mulțumesc, domnului Ștecovski, pentru întrebare. și răspund așa. Nu există două sisteme diferite între unul al Comisiei și unul al nostru. Se stabilește o eroare dacă plata nu respectă normele și reglementările. Deci, perspectiva este similară. Și aș spune că, în unele cazuri, Chiar comisia este mai strictă în uh, evaluarea erorii. Să ne uităm, de exemplu, la achizițiile publice. Achizițiile publice, la achizițiile publice, noi suntem destul de îngăduitori față de comisie. Însă, unde ar trebui să ne punem pe aceeași lungime de undă pentru a uh, profita mai mult de eforturile comisiei, este la testarea tranzacțiilor pe baza unui eșantion statistic, astfel încât acestea să poată fi extrapolate. Am descoperit că nici Comisia, nici autoritățile statelor membre nu aplică testarea prin eșantioane statistice, ceea ce, după cum spuneam mai devreme, face să apară această disparitate între uh, indicele noastre de eroare, nostru de eroare și al Comisiei la coeziune. La următoarea întrebare, cum prevenim erorile? Ei bine, prevenim erorile prin simplificare, prin perfecționarea sistemului de control, și prin eliminarea cerințelor suplimentare, de exemplu la plăți directe în agricultură. Avem condiții de agromediu. După cum spunea domnul Oettinger, este foarte dificil pentru un agricultor care nu este familiarizat cu sistemul să depună toată hârțogăria și să facă toți pașii necesari pentru a îndeplini aceste măsuri. Și atunci uh, cuvântul de ordine este simplificarea. Mulțumesc! Dank, Judith. Mulțumesc! Vom lua trei intervenții, una după cealaltă. Vă rog să fiți succinți. Avem un raport, uh, raportor uh, din um-, umbră care ni s-a alăturat din nou, domnul Cernețchi, doamna Garcino Munoz și doamna Labaiova și după aceea vom mai avea trei uh, între intervenții. Przede wszystkim chciałem bardzo przeprosić za dwie... Mulțumesc. Mai întâi îmi cer scuze pentru că am ieșit uh, o secundă, a trebuit să votez în Comisia pentru Dezvoltare. Prin, și nu am cum să fiu în două comisii în același timp. Îl felicit pe domnul Lene și pe domnul Lazaru. Au vorbit uh, ca două persoane foarte, foarte competente, ca de obicei, și mă bucur că domnul Lene are această uh, funcție la Curtea de Conturi. Estimările sunt coerente în domeniul concurenței și al uh, resurselor naturale, însă există decalaje la coeziune și trebuie să subliniem acest lucru. Dată fiind uh, oarecare tendință de reducere în domeniul coeziunii, în viitorul buget ce se va lansa în 2020. Deci nu se întâmplă neapărat uh, lucruri uh, rele în cadrul um, domeniului de coeziune. Dar a spus să fiu succint, așa că mă opresc aici. Ejerzo ahora de, de presidenta yo porque... Doamna García Muñoz să întreb acum, în regulă, o să adresez acum uh, întrebarea uh, din uh, calitate de raportor din umbră pentru celelalte instituții, pentru că vreau să profit de ocazie uh, ca să fac o serie de observații. Celelalte instituții sunt uh, integrate la o singură rubrică, dat fiind faptul că uh, Curtea de Conturi nu a identificat probleme specifice, iar uh, conturile anuale nu uh, semnifică nici rate de eroare semnificative. În plus, rubrica de administrație presupune 9,2% din bugetul uh, din buget pentru anul 2018 uh, și un procent foarte mic corespunde celorlalte instituții. Știu că acest uh, procentaj este foarte mic, sub risc așadar, și ca, după cum spune domnul Lazaru, uh, Curtea de Conturi are mijloace limitate, însă mă îngrijunează faptul că s-a redus uh, considerabil numărul de operații analizate din 2015, când era 155, la 45 anul acesta. Aș vrea să știu care sunt motivele pentru asta și dacă eșantionul se va reduce și mai mult. Pe de altă parte, sunt îngrijorată faptul că, de faptul că majoritatea acestor eșantioane țin de Comisie și Parlament și în ciuda, fapt, în ciuda faptului că rata de eroare nu este semnificativă, ba chiar a crescut semnificativ în, 2000, în ultimii ani pentru că aveam în 2016 o rată de 12% și în 2018 a ajuns la uh, un procent mult uh, mai mare. În sfârșit, consider că în raportul anual ar trebui să acordați mai mult timp celorlalte instituții, să fie cel puțin un paragraf per instituție în anexe pentru că astfel s-ar îndeplini mult mai mult așteptările acestei comisii și ale Parlamentului și ale uh, cetățenilor pentru transparență și pentru corectitudinea folosirii uh, fondurilor europene. Mulțumesc! Martina.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 Mulțumesc, domnule președinte, pentru raportul exhaustiv, care dovedește încă o dată faptul că această curte este un gardian puternic și independent al managementului financiar. Vă felicit așadar și vă doresc să vă mențineți poziția de gardian puternic și independent, după cum spuneam. După cum știți, eu m-am axat întotdeauna pe performanță și vă mulțumesc pentru capitolul detaliat privind performanța în cadrul raportului anual. Împreună cu Comisia, trebuie să ținem seama de concluziile din capitolul 3 la finalizarea următorului cadru financiar multianual. Este un lucru de care trebuie neapărat să țineți seama. Și am o întrebare pentru Curtea de Conturi. În raportul anual din 2017, Curtea a împărțit nivelul de eroare pe plăți bazate pe drepturi, care au ajuns la peste jumătate din buget, și plăți bazate pe uh, Uh, rambursare, unde nivelul de eroare estimat a fost peste 2,5%. În raportul anual din 2018 am remarcat că în loc de aceste tipuri de, două tipuri de plăți, raportul de curții folosește termenul de plăți cu risc redus și plăți cu risc ridicat. Domnule președinte, îmi puteți explica diferența în uh, terminologie și de ce am ales um, să facem acest lucru? Iar a doua, mea se adrese, a doua mea întrebare se adresează atât curții cât și comisiei. Se pare că în fiecare an erorile sunt aceleași. Costuri personale eh, neeligibile, costuri indirecte neeligibile, erori cauzate de suprareglementare. Și atunci vă întreb, dată fiind toată formarea, toate liniile directoare, metodologia, împărtășirea de bune practici și așa mai departe, cum se poate ca doar Curtea de Conturi să găsească erori și nu responsabilii din statele membre sau din Comisie? În acest sens, așadar, nu ar fi mai eficient să faceți audituri unice doar ale curții înainte de uh, plățile din bugetul uh, comunitar? Cum putem rezolva această problemă? Mulțumesc! Lasă-vă! las acum să răspundeți. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamne Garcia Munias, pentru întrebări. Administrația. Într-adevăr, în trecut uh, auditam uh, un număr mai mare de tranzacții, însă, pe măsură ce au trecut anii, uh, când facem planificarea auditării, Ne bazăm de, pe experiențele și rezultatele din anii anteriori. Și acum, de ceva ani, s-a stabilit că rata de eroare la administrație este sub uh, pragul uh, de semnificație, sub 2%. Fie că e 1,8 sau 0,6 de pildă, rămâne sub acest prag. Și atunci nu face nicio diferență. Prin urmare, în procesul eficientizării resurselor noastre, care sunt limitate, rămânem la sub 50 de tranzacții pe an, ceea ce reprezintă eșantionul statistic de care avem nevoie conform standardelor internaționale de auditare pentru a realiza o evaluare specifică a acestui cadru al CFM. Acest lucru este o indicație, este o imagine a modului în care se desfășoară lucrurile la nivelul administrației. Vă mulțumesc, doamna Jabalova, pentru întrebare, pentru întrebări chiar foarte bună întrebarea privind uh, schimbarea între uh, tipurile de plăți. Inițial uh, plăți directe și pe bază de angajamente și apoi plăți cu risc ridicat sau scăzut. Practic, nu e nicio schimbare. Noi, după cum spuneam mai devreme, ne planificăm auditarea pe baza rezultatelor din anii anteriori. Și am ajuns la concluzia că cheltuielile cu risc ridicat sunt în mare parte cheltuieli cu, um, apar la, la rambursări, practic. Există și o serie de plăți, uh, de cheltuieli pe baza drepturilor care um, au un risc mare și, prin urmare, așa am ajuns la descrierea folosită în raportul de anul acesta, pentru că aceasta este cea mai corectă pe baza dovezilor de auditare din anii anteriori. Dacă ar trebui să folosim oare uh, un uh, audit unic și dacă ar trebui să fie doar curtea de conturi cea care să facă asta, da, ar trebui să folosim un uh, audit uh, unic. ne și luptăm pentru asta. De aceea am uh, invitat Comisia să coopereze mai îndeaproape cu noi pentru acest lucru. Însă, dacă am face asta, am deveni parțial executiv și nu am mai fi audit auditor extern independent. Mulțumesc! Oh, no. Dorește comisarul să intervină la rândul său? Trebuie văzut. Bineînțeles, avem uh, cazuri recurente marcate de erori. Vă pot spune de ce se repetă erorile. Am avut uh, un institut, institutul din uh, Graz, în 2007, care în 2017 s-a, a făcut o eroare, după aceea uh, în același an un institut din uh, Berlin a făcut exact aceeași eroare. Deci avem mii până la urmă de beneficiari și acești beneficiari până la urmă fac o eroare, o greșeală odată uh, fac, comit o eroare pe care au, a, a, au comis-o și alții înaintea lor. Puțin sunt cei care uh, repetă aceeași eroare. Iată de ce uh, asistența este absolut esențială. Dar asistența aceasta poate fi oferită beneficiarilor și de către regiuni, de către statele membre. Spre exemplu, în Baden-Württemberg uh, Uh, s-a constituit un oficiu care s-a ocupat de uh, oferirea de informații tuturor liceelor care doreau să obțină finanțare suplimentară. Asta pentru a ne asigura deci această măsură a fost uh, uh, aplicată tocmai pentru a ne asigura la nivel de land uh, german că una și aceeași greșeală nu este repetată de mai mulți solicitanți de finanțare. Uh, Uh, și această, până la urmă, această realitate se aplică tuturor beneficiarilor din toate domeniile de finanțare. Uh, din păcate, iată, avem, ne confruntăm cu situații în care un uh, slovac comite exact aceeași greșeală ca un beneficiar din Spania și toate aceste erori se acumulează și se cuantifică uh, Uh, chiar dacă până la urmă vorbim despre unul și același lucru. După aceea vorbea uh, vorbea uh, Curtea de Conturi despre um, complicațiile care apar odată ce există mai multe niveluri de control. Dar până la urmă, Comisia Europeană consideră că în cazul unui proiect care implică, nu știu, Germania și uh, Cipru, e bine, autoritățile din cele două state sunt cele mai abilitate să verifice uh, eligibilitatea uh, cheltuierilor. Uh, Uh, iată de ce Comisia Europeană insistă pe împărțirea atribu- a atribuțiilor și responsabilităților. Iată de ce noi uh, ne bazăm întru totul sau ne uh, bazăm în mare parte pe informațiile pe care le primim din partea autorităților. Din punctul nostru de vedere, cooperarea funcționează, bineînțeles, ea poate fi îmbunătățită. Încă ceva, la capitolul 5 avem 6% din cheltuielile totale. Aici intră toate școlile, toate instituțiile europene, toate clădirile și uh, funcționarii de asemenea. Uh, vorbim aici despre administrația Uniunii Europene. Iată de ce uh, Comisia Europeană, dintre toate instituțiile europene, are uh, cele mai mari cheltuieli pentru că avem uh, până la urmă cea mai mare responsabilitate la nivel european. Uh, bine, domnule uh, comisar, Martina, mai ai o întrebare? După aceea Angelica și colegul Hever. Și ultima vorbitoare este Lara Wolters. For, for... Îmi pare rău, domnule comisar, vis-a-vis -vis de erori, ce întrebam eu este că cum se poate uh, ca aceste erori să fie descoperite doar de Curtea de Conturi și nu de auditurile uh, din statele membre sau de auditurile Comisiei. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră e puțin bizar, pentru că dacă știți că există erori care se repetă, dacă le știți, de ce nu le descoperiți înaintea curții de audit, uh, curții de conturi? Asta e logica în care mă refeream. Unul dintre motive este acela că Comisia definește anumite uh, domenii de risc și dacă erorile um, survin în afara acestor domenii de risc, atunci apar uh, erori suplimentare. Aceasta ar fi o explicație. Și a doua explicație este aceea că Curtea de Conturi analizează și alte tipuri de cazuri și iată de aici rezultă această discrepanță, care este până la urmă de la sine înțeleasă, pentru că trebuie să existe o discrepanță minimă. Dacă, nu știu, rezultatul ar fi uh, perfect, atunci eu mi-aș pune întrebări. În, întotdeauna când vine vorba despre un audit, despre, când vine vorba despre o evaluare, trebuie să existe discrepanța aceasta. Discrepanța, până la urmă, mă face să am uh, încredere în... Uh, în uh, evaluări. Deci, din punct de vedere statistic, cred că perfectul nu există. Doamna Vințing și după aceea domnul Hever și Lara Volters dorește să va încheia lista vorbitorilor. Mulțumesc. Dacă un cetățean constant, const, dată că autoritățile locale, regionale folosesc fondurile europene într-o manieră greșită, vreau să întreb cui anume trebuie să îi se adreseze cetățenul, cetățeanul uh, european. Domnul Hever. Mulțumesc. Acest raport uh, va face contribuabilii europeni să uh, tremure, pentru că anul trecut, au, acum câțiva ani au votat să plece și acum uh, se trezesc că trebuie să plătească o grămadă de bani. El arată totodată nivelul neregularităților care a crescut la nivel european. Nu a scăzut și a scăzut. Și deci salut uh, faptul că uh, există acest raport, uh, el trebuie să ridice mari semne de întrebare. E un raport de 300 și ceva de pagini pe care l-am primit doar acum 24 de ore și am îngrijorări, am întrebări cu privire la acesta. De exemplu, la pagina 199, Europa Globală, se vorbește despre 9,5 miliarde cheltuite în peste 150 de țări, dar nici măcar nu ați spus nimic vis-a-vis de acest lucru. Apoi, la o altă pagină, ați spus că nu ați putut uh, analiza finanțele publice ale țărilor partenere, adică nu puteți să ne spuneți cum s-au folosit cele 800 de milioane de euro uh, în uh, țările terțe? Vi se pare un răspuns suficient de bun? Apoi, mă îngrijorează politizarea acestei curți de conturi. Vedem tot mai mult politicieni prin, în rândurile noastre. Eu are un lucru bun. Acest raport subliniază încă o dată de ce Regatul Unit trebuie să iasă din Uniunea Europeană curat, fără niciun fel de acord. Și pentru asta vom lupta în continuare. Mulțumesc! E întotdeauna frumos să ții cu dinții de stereotipuri și să le tot promovezi. Doamna Lara Wolters. Domnule Hever, adunăm mai multe întrebări. Avem un calup de trei întrebări. Dăm cuvântul acum colegei Folters. Ea va adresa o întrebare și după aceea toate cele trei întrebări adresate de către intervenienții, incluși în acest uh, calup, își vor găsi uh, și răspunsul. Question for the European... Mulțumesc. Am o întrebare pentru Comisia Europeană, de fapt. Vreau să mă concentrez pe RAL. Deci, banii nesolicitați într-un limbaj normal. Cred că anul acesta vorbim de 280 de miliarde care nu au fost solicitați de nimeni. Practic e o, o șansă ratată pentru cetățenii europeni. Și ce aș vrea eu să știu, un subiect pe care Comisia l-a atins ușor înainte, atunci când se vorbea uh, despre risc, dacă asta reprezintă sau nu un risc pentru buget. Însă eu vreau să știu mai degrabă dacă uh, Comisia consideră uh, problematici acești 280 de miliarde și dacă da, ce pași ar trebui să face, să facem pentru a reduce această seamă, ținând seama și de revizuirea Curții de Conturi prezentată și posibilele soluții din cadrul acesteia. Mulțumesc! Nu un comentariu. Mulțumesc și iată, acum avem parte de răspunsuri. Cine începe? Domnul președinte. Da, încep eu. Doamna Vinsic uh, întreba cui trebuie să îi se adreseze cetățeanul european care constată că niște fonduri europene nu sunt corect utilizate. Uh, are mai multe posibilități la dispoziție. Dacă e vorba despre fraudă, poate, se poate adresa procuraturii sau OLAF, dar și comisii de, curții de conturi. Noi primim deseori semnalări cu privire la anumite cheltuieli neeligibile din pricina faptului că nu dispunem de personalul necesar pentru a încheta toate aceste suspiciuni, ne adresăm forurilor abilitate, adică ne adresăm OLAF sau altor instanțe. Domnul Hefer, până la urmă, venea cu o declarație politică, deci n-am ce să răspund la cele spuse de el. Aș vrea doar să spun că fie, am, am putea să venim cu date mult mai uh, detaliate pe marginea fiecărui uh, capitol uh, în parte. Dar asta ar duce la o creștere a bugetului nostru. Avem o uh, Uh, procedură statistică pe care o folosim, tocmai din pricina faptului că nimeni nu ar fi de acord cu o creștere a, uh, exponențială, am calculat eu, cam de patru ori a bugetului uh, Curții de Conturi, o creștere care ar fi necesară în cazul în care s-ar uh, solicita și mai multe informații pe marginea fiecărui capitol. Iată, avem uh, a, acest buget cu care putem oferi aceste rapo- rapoarte, rapoarte care de altfel au fost întotdeauna folosite de către Parlamentul European și uh, întotdeauna au fost uh, salutate de către Parlamentul European. Și în plus, uh, nu, pe baza acestor rapoarte, instanțele europene și-au schimbat regulile, le-au îmbunătățit, evoluția de-a lungul anilor de, dovedește faptul că informațiile noastre până la urmă stau la baza unor decizii cât se poate de eficiente. Domnul Lazaro urmează și mai apoi comisarul Oettinger. Thank you, Mr. Hive, for your uh, observation. Mulțumesc, domnului Hiver, pentru observații. Este o ocazie bună să clarificăm unele lucruri. Noi, ca auditori, trebuie, conform tratatului, să oferim un aviz per, pentru buget per total. Acesta este avizul Curții de conturi, aceasta este declarația de asigurare și aceasta este misiunea noastră. Dacă, atunci când selectăm tranzacții, uh, distribuite pe toate cadrele financiare multianuale, dacă aceste tranzacții depășesc pragurile necesare uh, prin uh, metoda eșantionării statistice pentru a oferi o anumită evaluare, o rată de eroare pentru o anumită zonă de cheltuieli, atunci facem acest lucru. Deci, statistic, statistic ai nevoie de cel puțin vreo 150-160 de tranzacții pentru a putea oferi o rată de eroare pentru o anumită zonă ACFM. Acesta nu este un aviz de audit, ci informații suplimentare. Și atunci, pentru Europa globală, când am uh, selectat uh, eșantionul total de 728 de tranzacții, am constatat că 74 dintre ele erau la capitolul uh, CFM Europa Globală. Uh, să fi oferit o rată de eroare pentru această cheltuială, ar fi, am fi avut nevoie de creșterea numărului de tranzacții. Și am face asta cu mare plăcere să oferim Parlamentului și Consiliului aceste cifre dacă am avea un buget pentru încă, nu știu, vreo 200 de uh, uh, angajați Deci nu cred că ar fi o bună utilizare a banilor contribuabililor până la urmă. Vis-a-vis -vis de acest lucru, așadar, raportul de audit pe care trebuie să-l oferim este, se referă la bugetul per total. Ratele de eroare oferite pe toate celelalte domenii constituie informații suplimentare. Curtea devine politizată, spuneți. Eu sunt uh, tehnocrat, prin urmare nu cred că este cazul. Eu chiar am lucrat în Regatul Unit, având certificări în acest sens și atunci, pe baza experienței mele profesionale, pot să asigur această comisie că Curtea de Conturi respectă cele mai înalte niveluri internaționale de uh, uh standardizare și de etică. Da, e adevărat că avem politicieni printre noi. Așa este. Însă suntem o curte, un colegiu de 28 și vreo 900 de angajați care sunt auditori profesioniști și nici un singur membru nu are puterea să decidă singur cu privire la nimic. Deciziile se iau la nivel de colegiu. Nici măcar președintele nu are puterea de a lua vreo decizie cu privire la nicio chestiune de unul singur. Nici măcar eu, și eu sunt membru responsabil de uh, raportul anual și sunt contabil de profesie, nici măcar eu nu pot să iau singur decizii. Trebuie să prezint problema în cameră, apoi în plenară. Toți cei 28 ne întâlnim și trebuie să îi conving pe ceilalți că propunerea mea este corectă și că ar trebui să întrunească sprijinul lor. Prin urmare, nu suntem politizați, respectăm cele mai înalte standarde de audit și de etică, după cum spuneam. Mulțumesc! Politicienii, până la urmă, nu se nasc politicieni, ci adeseori au și o meserie, o meserie pe care au exersat-o în prealabil. Asta ca și uh, comentariu uh, amuzant. Uh, în al doilea rând, vreau să îl rog pe uh, colegul din Marea Britanie uh, să citească raportul Curții de Conturi din Regatul Unit, care în ultimul uh, în ultima sa publicație ne spunea care sunt efectele sau care ar fi efectele unui Brexit fără acord. Deci, ar fi foarte interesant pentru stimatul nostru coleg să vadă care sunt consecințele Uh, cu care se va confrunta Regatul Unit la capitolul sănătate, etc., etc. Uh, ca urmare a acestui uh, Brexit fără acord, fără, fără acord. Iată, aceasta este direcția în care Regatul Unit este se mișcă din pricina lui Boris Johnson. Ei, să știți că președintele nostru al Comisiei n-ar putea să facă așa ceva de unul singur și nici Curtea de Conturi. Uh, și iată, în unele domenii suntem mai buni decât uh, cei din Regatul Unit. Și acum îi dau cuvântul domnului comisar. Doamnă președinte, stimați colegi, pe scurt. Ralul este o temă structurală pe care o luăm în serios. Prezentăm un raport de progres uh, Comisiei uh, Bugete de trei ori pe an. Acolo uh, ne bazăm pe datele primite din partea statelor membre. Ce se întâmplă? Se depune un proiect, un angajament este asumat, proiectul este scris, este planificat, este alocat, este construit, este uh, contabilizat. Și în momentul în care ajungem la etapa acea, aceea finală, putem să uh, ne asigurăm că angajamentele sunt într-adevăr implementate prin intermediul plăților. Până la urmă, Comisia Europeană are un rol, statele membre au rolul lor cât se poate declar. Tocmai de aceea se prea poate ca în, următoare, în următorii trei ani plățile să fie mai uh, Um, nu știu, voluminoase decât în ultimii trei ani. Asta în cazul în care avem de-a face cu proiecte de anvergură. Gândiți-vă, uh, spre exemplu, la acești orice proiecte de infrastructură. Uh, angajamentele sunt asumate într-un an, uh, plățile sunt făcute după mai mulți ani. Noi deci există niște reguli pe care trebuie să le înțelegem cu toții. După aceea, în al doilea rând, Comisia Europeană își uh, asumă responsabilitatea pentru fiecare euro cheltuit. Dumneavoastră, în calitate de eurodeputați, aveți dreptul să ne, mm, să ne puneți întrebări și noi suntem obligați să uh, vă răspundem. Dacă uh, veți mai rămâne în uh, Uniunea Europeană și după luna octombrie și dumneavoastră, stimate eurodeputat, veți avea posibilitatea de a pune întrebări tuturor euro, uh, comisarilor pe tema tuturor uh, proiectelor europene. Deci aveți și un avantaj dacă rămâneți alături de noi. Se pare că colegul nostru nu este interesat de genul acesta de informații suplimentare și nici nu dorește să adreseze întrebări suplimentare viitoarei comisii. Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru toate discuțiile purtate. Cred că e momentul să încheiem în această notă amuzantă discuția noastră. Vreau să-i mulțumesc președintelui uh, Curții de Conturi, vreau să-i mulțumesc domnului Lazaro și vreau de asemenea să mulțumesc uh, domnului comisar și echipei sale pentru buna colaborare. Și acum vă propun să trecem la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi. Im Tagesordnungspunkt 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi avem studiul de caz rapid al CCE. Vă rog uh, să părăsiți uh, sala fără să vorbiți, <laughs> fără să faceți gălăgie. Voi face eu gălăgie luându la revedere de la domnul comisar. Der Sonderbericht des deci, uh, raportul special al uh, CCE Vă rog, uh, stimați colegi, să continuați dezbaterile în afara sălii. Să știți că nu, nu mă voi jena să îi cer domnului comisar să își continue dezbaterea în afara sălii și uh, reprezentanții curții de, reprezentanților curții de conturi. Deci vă mulțumesc foarte mult și vă rog frumos să faceți liniște în sală. Mulțumesc! Raportoarea noastră este Lara Volters pe marginea acestui uh, raport special. Mai întâi de toate dau cuvântul Curții de Conturi. Uh, doamna Eva Lindström ne va prezenta acest studiu de caz rapid. Thank you, Ms. Holmeyer, and thank Mulțumesc, doamna Holmeyer. Vă mulțumesc că mi-a acordat uh, onoarea de a prezenta astăzi aici acest uh, raport rapid cu privire la sustenabilitate. Mă numesc Eva Lindström și sunt membru al Curții Europene de Conturi. Am fost numită la 1 martie anul trecut. Ați uh, auzit uh, ce conține raportul anual. Să știți că el reprezintă doar jumătate din munca pe care o facem noi la curte. Cu majoritatea dintre voi uh, știți, mai facem și audit de performanță și o revizuire a modului în care se poate îmbunătăți gestiunea financiară a Uniunii Europene. Eu am fost însărcinată cu un bilanț al instituțiilor și agențiilor UE. câteva cuvinte de context. Uniunea Europeană a fost uh, un lider în ce privește agenda 2030, deci cred că este bine să vedem ce progrese s-au înregistrat. Curtea a făcut foarte multe pentru a cerceta clima, energia, Uh, mediul, dar este prima dată când avem, iată, o perspectivă mai largă care cuprinde Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabile. Pentru acest studiu am pornit, bineînțeles, de la Agenda 2030. Avem 17 obiective de dezvoltare durabilă care acoperă clima, transporturile, inovarea și alte domenii. Uh, și cred că este important să subliniem că obiectivele de dezvoltare durabilă nu se referă doar la țările îndepărtate și doar la climă, ci ele cuprind uh, o gamă largă de domenii și, bineînțeles, uh, vizează și Europa. Atât Uniunea Europeană cât și statele membre s-au angajat ferm pentru a implementa ODD-urile și multe state membre deja au început să raporteze cu privire la progresul înregistrat. Consiliul și Parlamentul au cerut Comisiei să vină cu un raport cu privire la implementarea agendei 2030 până în 2019. Așadar, acesta a fost un prim punct de plecare. Cel de-al doilea punct de plecare este directiva europeană, pentru că Dreptul comunitar impune marilor companii să facă raportări cu privire la sustenabilitate și anul acesta a fost primul în care acest raport este obligatoriu. 7400 de companii listate au trebuit să prezinte un astfel de raport. Și pot să spun că raportul de sustenabilitate nu este neapărat o noutate în sectorul privat, este o evoluție care datează de acum câțiva ani, investitorii, de fapt, doreau să știe care sunt riscurile de sustenabilitate în diversele țări și cum sunt ele gestionate. Cred că majoritatea investitorilor își dau seama că riscul sustenabilității e, de fapt, un risc financiar. Directiva a fost uh, aplicată în diverse modalități în statele membre, de pildă prin creșterea numărului de organizații care trebuie să raporteze toate organizațiile, de fapt, trebuie să raporteze cu privire la criteriile de mediu, economice și sociale. Iar uh, publicarea trebuie să respecte criteriul transparenței. Nu e suficient să se spună adevărul, ci ar trebui să se spună tot adevărul și numai adevărul. În pregătirea acestui raport, noi am discutat foarte mult cu sectorul de stat și sectorul uh, privat în ce privește fiabilitatea, deoarece uh, foarte mulți își prezent, uh, prezintă activitățile ca fiind ecologice, când nu știm exact dacă așa este. Investitorii trebuie să fie siguri că informațiile sunt veridice. Apoi, în ce privește statele membre, am discutat despre rolul auditurilor și am uh, căzut de acord că trebuie să existe un raport de sustenabilitate, uh, dar nu am discutat detaliile, amănuntele. Acestea fiind punctele de plecare, bineînțeles, ne dorim ca Uniunea să dea dovadă de exemplu și în ce privește monitorizarea performanței. Așadar, principala întrebare pe care ne-am pus-o în acest studiu a fost care este stadiul raportării cu privire la îndeplinirea ODD-urilor la nivelul Uniunii Europene și în ce fel se fac rapoartele de sustenabilitate de către instituțiile și agențiile UE individuale? Iar când spunem nivelul Uniunii Europene, înseamnă că ne-am uitat la bugetul uh, european, nu la fiecare buget național, fiecare stat membru în parte. Este important să subliniem că aceasta este o revizuire, de fapt o analiză, nu este un audit, e o distinție tehnică. În uh, studiul nostru am descris faptele, stadiul și am uh, enunțat care sunt principalele provocări pe viitor. Acum, uh, dacă trecem prin acest document, sigur că facem trimiteri la anualele rapoarte ale instituțiilor, și uh, la celelalte documente pe care le avem. Am făcut un uh, studiu scurt, am făcut um, studii pe 12 uh, instituții. europene și 41 naționale. Practic, am cerut organizațiilor să identifice ceea ce este important pentru ele și apoi să-și hotărască strategia. Asta înseamnă că, uh, practic, fiecare organizație este responsabilă pentru ceea ce raportează și nu o să avem o abordare unică pentru toate. Care sunt principalele mesaje în studiul nostru? Întâi de toate, am constatat că, de fapt, nu există o strategie pe termen lung dincolo de 2020. Atunci când se face o raportare a progresului înregistrat, trebuie să fie clar care este referința la care ne raportăm și ce ținte trebuie îndeplinite. Pe uh, acest diapozitiv vedeți uh, întinderea în timp a strategiei 2020 și a agendei 2030. Curtea de conturi a subliniat deja că există un risc, un risc anume că CFM-ul este uh, definitivat fără să existe și o strategie subiacentă care să le însoțească. Ce a făcut Comisia? Comisia a făcut câțiva pași în direcția bună, asta sigur și în urma repetatelor apeluri ale legiuitorului. În ianuarie anul acesta, Comisia a publicat un document de reflexie în care sunt prezentate diverse scenarii pentru o Europa durabilă, care să reprezinte baza unei discuții pentru o strategie post-2020. Însă, acest document de reflexie nu constituie o strategie și nici un raport cu privire la sustenabilitate și nu identifică ce trebuie făcut în plus în UE. În uh, această dezbatere, Comisia s-a referit și la raportul Eurostat, care este unul interesant, deoarece descrie evoluțiile din planul european și din plan național în fiecare stat membru pe baza datelor statistice furnizate de statele membre. Însă, nu măsoară contribuția bugetului sau politicilor UE la realizarea ODD-urilor. Este pur și simplu o descriere generală a ce se întâmplă în statele membre. În al treilea rând, în ce privește raportarea performanței, Ne-am fi așteptat de la comisie să facă un raport cu privire la angajament, la uh, gradul de îndeplinire a ODD-urilor. Comisia vine cu destui indicatori, însă, practic, nu a reușit să integreze ODD-urile în cadrul de raportare și nici nu măsoară contribuția bugetului european sau politicilor la realizarea ODD-urilor, cu o singură excepție, în domeniul uh, acțiunilor externe. Aici uh, Comisia are un uh, sistem de raportare prin care măsoară contribuția la îndeplinirea ODD-urilor. Și acum, cu titlu informativ, în uh, unele state membre, dezvoltarea durabilă și ODD-urile sunt văzute ca fiind aplicabile la țări îndepărtate, nu la noi înșine. În ce privește raportarea individuală de la instituțiile și agențiile europene. Cum spuneam, am acoperit 12 instituții, 41 de agenții. Două organisme europene își publică rapoartele de sustenabilitate. Banca Europeană de Investiții și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. De la celelalte agenții sau instituții, informațiile care ne vin uh, sunt uh, incomplete și fragmentate. Ele se concentrează mai degrabă pe modul în care este condusă organizația la nivel intern, câtă uh, apă se consumă, câtă hârtie se folosește. Deci nu se prezintă o strategie sau o politică generală de durabilitate și asta înseamnă că nu sunt uh, avut în vedere riscuri importante. În concluzie, din uh, cele 53 de organisme care ne-au oferit uh, rapoarte cu privire la sustenabilitate, uh, nu am reușit să avem suficiente informații. De ce? Pentru că uh, nu sunt îndeplinite câteva condiții preliminare pentru astfel de rapoarte. Nu există o strategie, nu s-a făcut o analiză și obiectivele de durabilitate nu sunt integrate în buget și nici în procesele majore de raportare. Așadar, pe viitor am identificat patru provocări majore. Prima, elaborarea unei strategii a Uniunii Europene după anul 2020, care să vizeze ODD-urile și sustenabilitatea. În al doilea rând, să integrăm sustenabilitatea și ODD-urile în bugetul UE și în cadrul de performanță. În al treilea rând, să existe uh, raportare pe temele sustenabilității de la toate instituțiile și agențiile UE și, în al patrulea rând, să creștem credibilitatea acestui raport de sustenabilitate prin audit. Deci este important să nu ne limităm doar la niște broșuri frumoase care arată bine, ele trebuie să fie și utile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc. Deci vorbim aici despre un ca, uh, studiu de caz rapid al CCE. Doamna uh, Wolters este raportoarea noastră. Lindström into the court for... Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc doamnei Lindström pentru acest raport pe care l-am citit uh, cu mare interes. Vă mulțumesc pentru prezentare și îmi cer scuze că stau cu spatele la dumneavoastră. Um, citind rezumatul acestui raport, primul gând a fost că trebuie să punem în practică ceea ce tot uh, afirmăm. În momentul ăsta nu reușim să facem asta, să punem vorbele în aplicare, să le transformăm în fapte. Aici, în Parlamentul European, scriem uh, norme, reglementări despre cum ar trebui să se uh, comporte sectorul privat, companiile, cum să dea dovadă de sustenabilitate. Dar, așa cum ați spus, puține agenții, puține instituții fac aceste rapoarte în momentul de față și chiar dacă le fac, ele se concentrează doar pe chestiuni materiale. Proiectele și uh, modul în care se finanțează și cum contribuie ele la ODD-uri, asta nu se vede. Cum ați uh, spus, pe bună dreptate, ne arată doar uh, câtă apă, câtă hârtie s-a consumat, deci e chestiuni materiale. Și ajung la întrebările pe care le-am. Cred că cea mai importantă întrebare este, de fapt, pentru Comisia Europeană. Întrebarea este... Da, Comisia încă e în sală, foarte bine. Întrebarea este, e de acord Comisia că noi ar trebui să dăm dovadă de exemplu? Presupun că răspunsul e da. Și dacă da, cum? Cum o să punem în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă și când o să vină Comisia cu o strategie cuprinzătoare cu privire la aceste ODD-uri, astfel încât chiar să trecem de la vorbe la fapte? Și o altă întrebare, trebuie să modificăm legislația, trebuie să adoptăm legislație nouă, trebuie poate să modificăm uh, regulamentele financiare. Și o altă întrebare pentru Curtea de Conturi. Presupun că așteptați o astfel de strategie cuprinzătoare, dar lăsând astea la o parte, credeți că procesul de descărcare al Parlamentului este relevant pentru uh, rapoartele de sustenabilitate? Mulțumesc! Mulțumim, Lara. Am și eu niște întrebări pe tema aceasta. Comisia a creat o metodologie este una dintre singurele instituții de mari dimensiuni care a creat o astfel de metodologie pentru identificarea liniilor bugetare uh, relevante pentru uh, protecția uh, climei. Acum această metodologie este regândită pentru a încorpora, încorpora și celelalte ODD-uri. Vreau să vă întreb în ce măsură țineți cont de cele mai noi informații uh, obținute în contextul uh, studiilor uh, științifice, spre exemplu, în contextul acestor adaptări ale metodologiei. Pentru că eu am, am văzut că există deseori noi informații furnizate de știință care nu sunt neapărat incluse de către comisie în metodologie. Pe de altă parte, văd că ecologizarea este inclusă în metodologia comisiei, dar în același timp avem uh, o, un raport din partea Curții de Conturi uh, care nu pune neapărat uh, în mare măsură accent pe ecologizare. Deci vreau să vă întreb cum anume lucrați la mm, îmbunătățirea acestei metodologii, cum anume includeți în uh, reflexia dumneavoastră noile informații. Aceasta ar fi uh, prima întrebare și a doua întrebare, cum anume ne putem asigura că toate deciziile pe care le luăm nu au un efect asupra, uh, contrar și anume nu sporesc povara administrativă pe care o aplicăm atât instituțiilor uh, cât și uh, firmelor. Pentru că orice decizie luăm trebuie să țină cont de volumul de muncă pe care îl implică pentru beneficiari. Și a treia, trei, al treilea set de întrebări vine din partea domnului Olivier Șaste. Largement, Mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășesc uh, constatările raportoarei noastre și uh, am văzut că Curtea de Conturi uh, sondează și obiectivele de dezvoltare durabilă. Ne dăm seama că în acest uh, moment obiectivele de dezvoltare durabilă nu sunt incluse în uh, analiza de performanță pe care o face Comisia. Doar două instituții publică rapoarte cu privire la durabilitate. Dar aceasta e o miză importantă, este o miză capitală care se cere abordată fără întârziere. Nu avem o strategie pe termen lung pe dezvoltarea durabilă, mă gândesc la orizontul de timp 2030 și întreb Comisia când o să integreze și componenta de durabilitate în rapoartele de performanță, când o să vină cu obiective clare prin raportare la perioada 2020-2030 pentru că asta este principala observație pe care o fac în urma studiului de caz. Cred că trebuie să veghem și să integrăm în toate agențiile, în toate instituțiile, în toate direcțiile generale ale Comisiei, să integrăm această strategie globală în materie de durabilitate și, cum au spus-o și antevorbitorii, nu e suficient să spunem că consumăm mai puțină hârtie și nu risipim uh, apă pentru că am uh, pus fântâni pe holuri. Trebuie să venim cu obiective concrete și să dezvoltăm bune practici, să ne transformăm într-un exemplu. Doar astfel o să putem să reorientăm bugetele, să îi direcționăm banii înspre locurile unde chiar este nevoie și unde se poate câștiga valoare adăugată. Mulțumesc! Uh. Mulțumesc! Doamna Grapini. Tanchișen. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau să mulțumesc uh, uh, Curții de Conturi, doamnei Eva Lindstrom, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o uh, și pentru modul foarte concret în care a arătat, de fapt, neconformitățile, cu ce ne confruntăm. Pentru mine, ca om de afaceri mult timp, este aproape incredibil să ai un, uh, o comisie să pregătească un uh, cadru financiar multianual, un buget și să n-ai și strategie. Adică eu nu înțeleg cum să faci buget fără strategie. O companie ar da faliment dacă n-ar avea obiective de durabilitate cuprinse în buget și dacă nu ar avea foarte clar o strategie. În baza strategiei faci bugetul. Deci eu vă mulțumesc că ați uh, uh, prezentat aceste lucruri. Dar vă întreb, dumneavoastră constatați, Curtea de Conturi are vreo pârghie să determine în viitor, că acum deja e gata, comisia aceasta își termină mandatul, aveți vreo pârghie ă, dumneavoastră, Curtea de Conturi, să determinați comisia să nu vină cu, ă, eu știu, rapoarte sau ă, documente de reflexie, că asta le face, eu știu, le fac sociologii, nu o comisie tehnică care gestionează un buget al Uniunii Europene. Aveți vreo pârghie, iar pentru comisie. Întreb, dumneavoastră când ne ați prezentat nouă parlamentului cadrul financiar multianual și v ați luptat pentru niște elemente linii bugetare n am ajuns de multe ori la consens în baza a ce le ați stabilit? dacă nu ați avut o strategie. Pentru mine este hilar să vedem că suntem în această situație. Și o, încă o întrebare pentru Comisie. Credeți că până la 1 noiembrie, când predați mandatul, de fapt, noii comisii, puteți să puneți și o schiță de strategie lângă acel buget? Pentru că altfel mi se pare că nu v-ați făcut treaba. Mulțumesc. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc, Mulțumesc, doamnă Gra- Grapini. Și acum, uh, iată, așteptăm din partea invitațiilor noștri să răspunde la întrebările pe care le-au adresat uh, colegii. Cum anume ne putem asigura că uh, toate cerințele pe care le avem sunt întrunite de finanțare europeană. Multe întrebări v-au fost uh, adresate. Nu știu în ce măsură mm, veți putea uh, să răspundeți. În orice caz, uh, aveți niște com răspunsuri complexe de oferit. Mulțumesc, doamna președinte, așa este. Sarcina e dificilă. Întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru că îi dați Comisiei Europene să îi dați ocazia să-și uh, explice poziția în legătură cu acest studiu de caz rapid. Presupun că ați uh, observat că în acest uh, caz concluziile celor auditați nu sunt incluse aici. Opinia lor nu e inclusă. În orice caz, vreau să-i mulțumesc doamnei Lindström pentru raport, pentru studiu. Sustenabilitatea este sigur o temă importantă, dar și una foarte complexă. Doamna Lindström a reușit să aducă în același loc uh, informațiile existente și elemente noi. Lucru important pentru că ne va ajuta și pe noi la comisie să uh, raportăm uh, mai bine cu privire la sustenabilitate pe viitor. Însă, cred că veți fi de acord cu mine când spun că e foarte complex să măsurăm sustenabilitatea. Poate e ușor de explicat, dar de fapt să măsurăm, practic, nu e ușor. Trebuie să fim foarte precauți când raportăm rezultate, pentru că trebuie să arătăm clar ce și de ce raportăm și trebuie să distingem clar între Uniunea Europeană ca un ansamblu și statele membre individuale și instituțiile europene, pe de cealaltă parte. Comisia Europeană este doar una dintre instituții. Cred că acest studiu arată că raportul de sustenabilitate se poate uh, privi din unghiuri foarte diferite. Doamna Lindström a făcut această distinție între uh, entitățile publice și cele private, fiecare cu complexitățile sale. Dar ca să încerc să explic ce face Comisia și ce dorește să facă, aș citi, aș cita, de fapt, ce a spus vicepreședintele Katainen în iunie la o conferință. Parafrazez. Uniunea Europeană a fost una dintre forțele motrice în negocierea obiectivelor de dezvoltare durabile și este pe deplin angajată în îndeplinirea lor. Acesta e un lucru extrem de important. Comisia Europeană este angajată în vederea obiectivelor de dezvoltare durabile. Și amintesc că politicile Uniunii Europene acoperă toate obiectivele de dezvoltare durabilă și aduc o contribuție semnificativă la realizarea lor, atât în interiorul Uniunii, cât și în afara Uniunii. Noi considerăm că monitorizarea este foarte importantă și cred că am făcut o evaluare robustă a progresului înregistrat cu privire la ODD-uri și avem patru piloni pentru asta. Primul, acest uh, raport uh, la care s-a referit doamna Lindström, Eurostat, care măsoară obiectivele de dezvoltare durabile. Noi în acest raport uh, includem foarte multe informații cu privire la modul în care UE ca un ansamblu, deci nu statele, ci Uniunea, progresează în vederea atingerilor obiectivelor. Și e important pentru că dacă mergeți pe website, pe website-ul Eurostat găsiți foarte multe informații globale și fiecare defalcate pe obiective. Al doilea pilon, al doilea raport pe care noi îl producem, este cel adoptat anul acesta pentru prima dată. Un raport de sinteză cu privire la consensul european în materie de uh, dezvoltare. A fost publicat în mai și arată modul în care UE și statele membre uh, livrează Agenda 2030 împreună. Apoi, mai avem uh, Forumul Politic la nivel înalt al Națiunilor Unite, care uh, permite urmărirea uh, Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabile. La acest forum, Comisia prezintă toate informațiile pe care le are cu privire la ODD-uri. Și ultimul, dar nu cel din urmă, bugetul Uniunii Europene, în ce măsură contribuie acesta la obiectivele de dezvoltare durabile. Și uh, pe asta a insistat doamna Lindström. Până acum, Comisia Europeană a fost uh, de părere că nu e nevoie să creăm un raport nou, ci să dăm uh, informații cu privire la modul în care contribuie bugetul Uniunii la realizarea acestor obiective, care e performanța. Dacă vă uitați la anexele uh, de la uh, buget, la proiectul de buget, o să găsiți declarațiile programatice și acolo explicăm în ce fel contribuie fiecare program la ODD-uri. Deocamdată informațiile sunt calitative, dar vrem să le îmbunătățim, vrem să furnizăm informații suplimentare și să identificăm uh, toate liniile bugetare, astfel încât această comisie să fie pe deplin informată. Comisia, bineînțeles, dorește să facă ceea ce e necesar pe viitor și știți probabil că președintele ales, doamna von der Leyen, a spus că sustenabilitatea este o prioritate politică. Agenda 2030 este o foaie de parcurs care ne va ajuta să devenim o Europa durabilă până în 2030. Uh, Comisia Europeană a identificat trei axe, trei uh, modalități de acțiune în acest sens. Și uh, prima este integrarea sustenabilității în elaborarea tuturor politicilor noastre. Aceasta e prima și lucrăm la ea. Vrem să ne asigurăm că toate obiectivele de dezvoltare durabile sunt încorporate uh, în toate politicile și programele finanțate de la bugetul UE. A doua direcție de acțiune este să monitorizăm progresul înregistrat uh, în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabile și să întreprindem uh, măsuri corective unde progresul este insuficient. Noi vrem să creștem uh, vizibilitatea raportului anual Eurostat. A treia direcție sau axă de acțiune este cea pe care trebuie să o creăm și să o implementăm. Doamna von der Leyen a spus că Comisia se va concentra pe semestrul european. Acesta va fi un instrument care integrează obiectivele de dezvoltare durabilă. Semestrul este un instrument cheie de coordonare economică, iar sustenabilitatea va fi în centrul său. Eu cred că aceste trei inițiative ale noului președinte al Comisiei sunt importante și vă dați seama că acum suntem într-o etapă de tranziție. CFM-ul este în dezbatere aici în Parlament și în Consiliu, iar rezultatul final al dezbaterii ne va arăta cum putem îmbunătăți raportarea cu privire la bugetul Uniunii și modul în care acesta contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă. Aș vrea să închei spunând că suntem așadar într-o etapă de tranziție, dar suntem pe deplin angajați în sensul durabilității, dar trebuie să așteptăm ca noua comisie să-și preia mandatul și atunci vom vedea care va fi strategia pe viitor. Odată ce toate aceste elemente uh, sunt uh, îndeplinite, o să putem să venim să dăm explicații suplimentare în comisia aceasta. Mulțumesc! Vă mulțumim uh, mult, doamna Boscheți! Doamna raportor, mai are întrebări suplimentare? No, I would like to nu, aș dori să rog pe doamna Lindström. Vă rog. Nu, vreau doar să o întreb pe doamna raportor dacă mai are întrebări suplimentare pentru comisie. Uh, Uh, i-aș da cuvântul doamnei Lindstrom în ceea ce uh, urmează. Dar înainte de toate vreau să o întreb de ce în acest caz, în studiu de caz rapid, uh, metodologia nu, nu se reflectă absolut deloc. Uh, e întrebarea mea, pentru că până la urmă m-am ocupat intens de acest dosar. Okay, thank you very much and thank you for your Mulțumesc frumos și pentru întrebări și pentru observații. În primul rând, um, trebuie să spunem că durabilitatea a reprezentat uh, una din principalele priorități ale uh, votanților în alegerile pentru Parlamentul European. Este evident că sunt mulți cei care vor să știe cum contribuie bugetul și fondurile la durabilitate și nu doar din perspectiva protecției mediului, ci și durabilitatea economică și socială. Ceea ce cred eu că va fi un subiect recurent în timpul mandatului dumneavoastră. Vis-a-vis -vis de întrebări, cum ar fi dacă acest lucru poate să facă parte din procesul de descărcare sau declarația de asigurare, este important să subliniem că nu trebuie să avem raportare de performanță și raportare privind durabilitatea, pentru că raportarea privind durabilitatea trebuie să se refere la o bună performanță, stabilirea obiectivelor și raportarea cu privire la acestea. Iar ODD-urile oferă un cadru comun, toate statele membre le susțin, Comisia le susține, și în cadrul celor 17 obiective există ținte adoptate și ele. Deci Agenda 2030 chiar oferă un cadru comun cu privire la raportarea contribuției și nu doar la legătura dintre diversele programe și ODD-uri așa cum a spus pe bună dreptate Comisia. E vorba și de contribuția la îndeplinirea acestor uh, obiective. Mai multe întrebări au vorbit despre lipsa unei strategii pe termen lung și da, eu cred că de aici trebuie să începem. E necesară o strategie, o analiză, să vedem care obiective sunt cele mai importante pentru Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană nu are competențe cu privire la toate cele 17 ODD-uri. În ceea ce privește presiunea ce trebuie pusă pe comisie, este important să spunem că nu ne ocupăm doar de raportul anual și rapoarte speciale, ci oferim și avize și uh, documente de analiză. Și am prezentat un asemenea document uh, cu propunerile noastre privind viitorul CFM. În ceea ce privește veniturile, eu am fost uh, responsabilă Uh, de a uh, redacta un aviz uh, privind propunerile Comisiei vis-a-vis -vis de noile resurse proprii. Așa exercităm presiunea asupra Comisiei, așadar. Totodată analizăm informațiile privind performanța pe care le transmite Comisia și am inclus și acest capitol în raportul anual, urmând să facem același lucru și în continuare. Sunt de acord că raportarea privind ODD-urile nu trebuie să creeze birocrație suplimentară. O raportare mai bună privind performanța nu înseamnă neapărat uh, o raportare mai uh, stufoasă, ci chiar din contră. Este însă important ca dacă vrei să raportezi cu privire la modul în care contribuie Uniunea Europeană la ODD, trebuie să incluzi acest lucru în rapoartele generale, nu să faci un raport special. Apoi, în ceea ce privește metodologia și revizuirea rapidă a cazurilor, da, se presupune că ar trebui să fie rapidă. Evident, există un dialog constant cu Comisia, dar nu există proceduri mai uh, formale de atât. Însă, evident, Comisia primește un proiect de raport și ascultăm uh, în detaliu uh, contribuția lor. Mulțumesc! bildet die Berichterstattung. Raportoarea va încheia dezbaterea. Yes, thank you very Vă mulțumesc frumos. Mă bucur că am primit aceste răspunsuri și aceste clarificări. Mă încurajează totodată observațiile comisiei că în prezent există, cred, trei uh, direcții diferite de lucru deja în desfășurare, însă Cred totuși că o strategie generală este foarte, foarte importantă. Fără această strategie există un risc, sigur. Um, dacă, problema este dacă creăm o strategie care ar putea să ducă la activități uh, inutile, la, la muncă inutilă. Însă, cred că fără aceasta, Există riscul ca această raportare să fie doar o monitorizare, deși, după părerea mea, raportarea este și un instrument de management sau un mod de a influența deciziile luate sau acțiunile întreprinse la nivel european. Strategia așadar este un lucru care încă mă preocupă, însă acestea fiind spuse, mă încurajează foarte mult cele trei inițiative menționate de reprezentanta Comisiei. Îi mulțumesc încă o dată doamnei Lindström și aștept cu nerăbdare viitoarele rapoarte pe acest subiect. Mulțumesc! Dank. Mulțumim! Îi mulțumim de asemenea Curții de Conturi, doamnei uh, Lindström, dar și uh, doamnei Busquets de la Comisia Europeană pentru toate informațiile suplimentare uh, primite din partea lor, cu care, la care cu siguranță vom reflecta în perioada următoare. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi, raportul special al CCE, exprimați-vă părerea, consultările publice ale Comisiei mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire la acestea nu sunt suficiente. Doamna Anemi Turtelbom este expertul uh, de la Curtea de Conturi care ne va prezenta acest uh, studiu de caz, uh, raport special. Pardon. Madam Chair and dear... Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, Vă mulțumesc pentru ocazia de a uh, prezenta acest raport special. Exprimați, exprimați-vă părerea. Consultările publice ale Comisiei mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire la acestea nu sunt suficiente. În primul rând, aș vrea să încep prin a vă explica de ce am realizat acest uh, audit și totodată să explic uh, uh, sfera sa de aplicare, constatările și recomandările. În primul rând, de ce am realizat acest audit? Ei bine, în articolul 11 al Tratatului privind Uniunea Europeană se spune că Comisia are datoria de a consulta cetățenii și asociațiile reprezentative în toate domeniile și totodată Comisia trebuie să efectueze consultații ample care să ofere cetățenilor și factorilor interesați ocazia de a contribui la uh, politicile formulate. Există și un document uh, o, uh, al guvernelor europene din 2001 unde Comisia se angajează să crească legitimitatea uh, și răspunderea democratică a Uniunii Europene Facem de asemenea referire la propria noastră strategie pentru 2018-2020, unde am identificat decalajul dintre cetățeni și instituțiile europene ca fiind o amenințare pentru Uniunea Europeană. Pentru că noi nu suntem doar gardianii, gardienii intereselor cetăț- uh, financiare ale cetățenilor europeni, ci și susținătorii temerilor acestora. În sfârșit, mai există și o solicitare a Parlamentului European. În februarie 2018, Parlamentul ne-a cerut să evaluăm cum pot participa cetățenii direct la procesul legislativ al Uniunii Europene și să evaluăm instrumentele, eficiența, transparența, deschiderea și caracterul corespunzător al acestei acțiuni. Care a fost domeniul de aplicare al auditului nostru? Uh, și care a fost abordarea. Am dorit să vedem dacă consultările publice sunt eficiente, dacă ele ajung la cetățeni și dacă conceptul cadrului Comisiei privind consultările publice reflectă bunele practici. Totodată am mai evaluat dacă consultările publice au fost elaborate astfel încât uh, cetățenii să poată participa ușor și eficient și dacă Comisia Europeană a analizat data, uh, datele rezultate în urma chestionarelor și rezultatele acestora. În medie, Comisia desfășoară peste 100 de consultări publice pe an. Noi am analizat 26 dintre ele, realizate între 2016 și 2018, cu 5 DG-uri pe, numărul de consultă- pe baza numărului de consultări realizate și pe baza relevanței acestora pentru cetățeni. Am intervievat uh, angajați din toate direcțiile generale, am vizitat două state membre, am revizuit și analizat documentele cheie privind implicarea factorilor interesați și am consultat un grup de experți pentru a ne perfecționa analiza. Am realizat și un uh, sondaj de percepție în rândul a peste 16.000 de cetățeni care au participat uh, la sondajul nostru pentru a completa constatările auditului și am primit peste 2000 de răspunsuri. Și ce am descoperit? Primul lucru este important este că atât performanța consultărilor publice, cât și percepția publicului erau per total satisfăcătoare. După cum vedeți, 65% sunt satisfăcuți sau destul de satisfăcuți. În al doilea rând, Auditul nostru a identificat și zone unde e necesară îmbunătățirea procesului de consultare publică. În primul rând, participarea redusă. Graficul arată ratele reduse de participare în urma 26 de consultări publice. O treime au primit mai puțin de 75 de răspunsuri și doar o treime au primit peste 1000 de răspunsuri. Dacă ne gândim că toată populația din Uniunea Europeană, la toată populația din Uniunea Europeană, cifra este destul de mică. Apoi, vizibilitatea. Vizibilitatea consultărilor publice este destul de limitată. Doar cetățenii interesați cunosc aceste consultări. Și apoi mai este și problema consultărilor publice din sezonul de vară, când uh, participarea este și mai redusă. În al treilea rând, am văzut uh, deficiențe în uh, monitorizarea și evaluarea comisiei și voi elabora în momentul prezentării recomandărilor. Există, evident, uh, cazul excepțional al consultărilor de vară. Se vede pe hartă că, în ciuda ratelor mari de participare, Uh, dar uh, rata, uh, dezechilibrul geografic a fost o mare problemă. Germania a oferit cele mai multe răspunsuri și Austria, dar statele din Sud au participat prea puțin la sondajele privind ora de vară. Vedem totodată că 40% din răspunsuri s-au prezentat în ultima zi a consultărilor publice, deci au existat foarte multe răspunsuri în ultimul moment. Am găsit totodată loc de mai bine în procesul consultărilor publice în ceea ce privește prelucrarea datelor și uh, siguranța și feedback-ul oferit respondenților. Au mai existat și riscuri legate de uh, IT și cred că în această zonă este, în această zonă e important să subliniem acest lucru. Nu s-a verificat sistematic dacă răspunsurile erau autentice și nu create artificial. A existat riscul ca utilizatorii să folosească mai multe adrese de e-mail și nu se verifică nici uh, adresele IP, ceea ce înseamnă că standardele de, sunt necesare standarde de securitate și verificări care să pro, uh, protejeze sistemele de manipulare. În ceea ce privește recomandările, acum am elaborat șase recomandări. Prima, Comisia ar trebui să monitorizeze mai bine consultările publice, să îmbunătățească uh, orientările privind o mai bună reglementare, definind indicatori speciali uh, de monitorizat și raportat și evaluând sistematic dacă consultările publice își ating toate obiectivele. A, a doua recomandare este uh, Uh, aceea ca uh, responsabilii din la Comisie să-și îmbunătățească activitățile de consultare pentru a explica modul în care acestea se, sunt alese și a specifica clar scopul consultărilor publice și, de asemenea, Comisia trebuie să explice scopul principal specific și utilizarea intenționată a limbilor uh, europene în care se vor traduce documentele. A treia recomandare este îmbunătățirea activităților de informare prin adaptarea măsurilor de comunicare și uh, Uh, printr-o mai bună uh, colaborare cu reprezentanții Comisiei din statele membre și de la nivelul altor organizații. A patra recomandare acoperă aranjamentele lingvistice și limba chestionarelor pentru a permite tuturor cetățenilor să participe în mod ușor și eficient. Comisia trebuie să clarifice criterii pentru inițiativele de interes amplu să traducă documentele cheie pentru inițiativele prioritare și inițiativele cu interes ridicat în rândul publicului în toate limbile europene și să se asigure că consultațiile se bazează pe sondaje generale pentru public. A cincea recomandare se referă la prelucrarea datelor și la securitatea acestora. Comisia trebuie să protejeze consultările publice împotriva manipulării rezultatelor, verificând sistematic dacă contribuțiile uh, prezentate sunt unice și nu create artificial și totodată trebuie să asigure un uh, tratament consecvent al răspunsurilor. Iar ultima recomandare se referă la feedback-ul către respondenți. Comisia trebuie să ofere respondenților feedback privind rezultatul consultărilor în timp util. Am văzut uh, că oamenii se bucurau că, să participe la consultările publice, dar nu știau ce se întâmplă după aceea cu recomandările lor sau cu observațiile pe care le făcuseră. Deci procesul de consultare a publicului trebuie să fie cât se poate de transparent și comisia trebuie să explice respondenților cum s-a ținut seama de contribuțiile lor sau de ce nu s-a ținut seama de aceasta. Și faptul că Comisia a preluat toate cele șase recomandări ale noastre arată că este loc de mai bine, pentru ca aceste consultări publice să fie mai eficiente și să se bucure de o participare mai largă. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Dăm cuvântul raportorului nostru. Uh, good afternoon, or, uh, uh, first of all, uh... Bună ziua și, în primul rând, vă mulțumesc pentru introducerea în acest subiect. Eu am uh, câteva întrebări. Mie mi se pare că um, raportul arată că Comisia nu prezintă toate datele necesare pentru activitatea auditorilor, folosindu-se de scuza că Există temeri cu privire la protecția datelor personale. Din câte am înțeles, acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Ne puteți clarifica puțin ce se întâmplă acolo și ce putem face pentru a îmbunătăți situația ca să nu se mai întâmple asta? În al doilea rând, sunt curios să știu, avem cifre generale legate de impactul cazurilor de manipulare? Adică s-au aplicat uh, vreo fel, vreun fel de analiză a datelor pentru a vedea câte răspunsuri au fost falsificate folosind uh, conturi multiple uh, sau aceeași adresă IP de mai multe ori și așa mai departe. Apoi avem cifre generale care să ne arate care este cota de public general care participă la consultări comparativ cu numărul factorilor uh, interesați uh, din domeniul industriei, de exemplu, sau al organizațiilor uh, sau asociațiilor implicate, aș vrea să știu care este numărul de oameni care răspund prin, uh, în urma apelurilor făcute pe rețelele sociale, comparativ cu cei care știu de situație de aici, de la Bruxelles. Ich würde gern Herrn Cipollone von der I-aș da cuvântul doamnei Cipolone de la Comisia Europeană. Deci, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh... Mulțumesc frumos că mi-ați dat uh, ocazia la acest moment să fac remarci pe marginea acestui raport. În primul rând, considerăm că raportul este foarte util pentru noi contribuind la perfecționarea sistemului consultărilor publice. Raportul a constatat în general că avem un sistem robust de consultări publice, foarte apreciat de public și, prin urmare, ă, suntem liniștiți că modul în care operăm ă, se bazează pe un fundament solid. Acestea fiind spuse, evident că am avut și noi uh, propria evaluare a sistemului uh, consultărilor publice și am identificat uh, și noi o serie de deficiențe care, împreună cu recomandările Curții de Conturi, ne vor ajuta să îmbunătățim sistemul. În special, importanța informării cetățenilor uh, la scară cât se poate de amplă și uh, importanța uh, de a informării autorităților locale și regionale. Feedback-ul, importanța feedback-ului rapid către cetățeni este de asemenea esențial pentru perfecționarea sistemului, precum și importanța protecției datelor și a securității datelor pe care le colectăm. Profit de ocazie ca să răspund la întrebările adresate de raportor, în special în ceea ce privește protecția datelor. Într-adevăr, de obicei, cetățenii răspund la întrebări înțelegând că vor fi, răspunsurile vor fi folosite la uh, stabilirea de politici la nivelul comisiei și atunci colaborăm cu Curtea de Conturi pentru a ne asigura că se realizează și un studiu al percepției, oferind uh, posibilitatea de a ajunge la cei 16.000 de respondenți. Problema uh, este corectată pentru următoarea uh, următorul exercițiu pentru că acești cetățeni vor fi informați că datele lor se pot folosi și în cadrul auditurilor. Deci, în viitor nu va mai apărea această problemă. În al doilea punct, legat de impact sau manipulări, noi considerăm că avem standarde de siguranță ridicate care se aplică sistemului. Avem, de exemplu, un mecanism de identificare pe care poate l-ați văzut dacă v-ați uitat la consultările noastre publice, care este accesibil, dar totodată descurajează imixtiunile uh, celor care ar încerca să manipuleze aceste consultări. Aici vreau să subliniez că există un, uh, un anumit compromis între accesibilitate și creșterea numărului de oameni la care ajungem pe de o parte și pe de altă parte asigurarea securității. Putem avea securitatea cea mai mare și participare zero pentru că sistemul este prea greu de accesat de către cetățeni acesta este aspectul la care vrem să mai lucrăm și uh, o să vă prezentăm rezultate la timp cu privire la toate aceste aspecte, astfel încât serviciile să știe în timp real dacă există încercări de manipulare a datelor vis-a-vis -vis de cota participării publicului. De fapt, e chiar uh, îmbucurător să vedem că peste 80% dintre respondenți sunt cetățeni. Variază evident de la o consultare la alta, însă participarea cetățenilor la consultările publice rămâne cea mai mare procentual comparativ cu uh, lobby sau uh, alți uh, alte sectoare, uh, cum ar fi industria. Deci, cetățenii sunt interesați, acesta este, aceasta este concluzia, iar în acești patru ani participarea s-a quadruplat față de momentul inițial, când aveam circa 400 de răspunsuri, acum avem peste 2000 de răspunsuri la consultările publice. Evident, se poate mai bine și vom continua pe baza recomandărilor primite, dar îmbunătățirea a apărut deja. Vă mulțumesc așadar că mi-ați dat uh, ocazia să răspund la aceste întrebări. Și acum dau uh, din nou uh, cuvântul Curții de Conturi. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Întâi, la prima întrebare, referitoare la regulamentul privind protecția datelor personale, că nu ni s-au dat toate datele. E adevărat. Însă Comisia și-a actualizat declarațiile cu privire la confidențialitate și cred că nu vom mai avea această problemă pe viitor. Accesul la date este cheie. Dacă nu avem acces la date, nu putem să raportăm. Și știm că între Curtea de Conturi și uh, instituțiile auditate sunt uneori tensiuni, dar cred că e ceva firesc. N-ar trebui să mai avem însă această problemă pe viitor și ca să fim uh, foarte clari, pentru propriile noastre anchete, noi supraveghem procesul, însă uh, comisia e cea care trebuie să fie responsabilă din punct de vedere tehnic. Pentru curtea asta nu e o situație ideală, pentru că ancheta sau uh, chestionarele sunt trimise de către Comisia Europeană și noi trebuie să analizăm modul în care cetățenii răspund, um, să știți că cetățenii nu reacționează la fel când uh, văd că vine ceva de pe adresa de e-mail a comisiei sau de pe adresa noastră. Sperăm să rezolvăm asta pe viitor. În al doilea rând, în ce privește impactul manipulărilor. Noi nu am găsit probe cum că ar fi existat manipulări. Tot ce știm este că adresele IP nu au fost verificate. Nu s-a verificat dacă ele sunt din Uniunea Europeană sau din afară. Sau cel puțin noi nu am primit această informație. La alinatul 84 scrie că Digi, Digi a confirmat că au uh, existat 5 uh, adrese de IP duplicat, pentru celelalte însă nu s-au făcut uh, verificări înainte de publicarea rezultatelor consultărilor. Deci, practic, nu știm dacă s-a controlat sau nu acest aspect. De asemenea, nu am primit nicio informație despre geolocalizarea surselor acestor IP-uri. Dacă a existat uh, acces anonim la rețea. Deci, da, avem uh, foarte mult loc de îmbunătățire în, a, în acest sens. Consultările au avut loc pe parcursul verii și ele au fost folosite ca bază pentru uh, elaborarea de politici. Vreo 46 de milioane de cetățeni au fost implicați. Uh, trebuie să există o verificare, să știm că nu uh, s-au amestecat hacker, pentru că altfel uh, un proces frumos de consultare al cetățenilor se poate transforma și manipula. Și, în fine, cum spuneam în introducere, doar o treime uh, au uh, primit peste o mie de răspunsuri. Dacă raportăm la uh, numărul de locuitori din Europa este o cifră foarte mică. Tocmai de aceea, în recomandările noastre, spunem că vizibilitatea este foarte mică și recomandăm ca ea să crească. Însă nu am calculat, nu am comparat numărul celor care au răspuns cu cei care au reacționat pe rețelele sociale. Cred că asta ar fi util pentru consultările publice. Aș reveni la diapozitivul pe care vi l-am arătat cu consultările care au. Nu mai țin minte din uh, memorie, cred că pentru o consultare am primit 3, pentru alta 16, 20, 27. În fine, ce vreau să spun este că reacțiile primite au fost uh, foarte puține raportat la o populație de 500 de milioane de locuitori. Însă per total, această analiză este un instrument bun, cu mult loc de îmbunătățire, sigur, și așa cum am spus în cel, acea doua recomandare, trebuie să se specifice clar ce instrument se folosește pentru ce scop. Cum îi abordăm uh, pe lobbyiști, uh, cum abordăm uh, părțile interesate, ce supunem la consultări, ce ajută democrația directă, cum uh, stabilim această legătură cu cetățenii. Deci ar trebui să clarificăm că Comisia folosește acest instrument pentru acest scop, cetățenii să înțeleagă și atunci modul în care Comisia informează pe cetățeni ar funcționa mult mai bine. Am crește democrația și calitatea procesului de legiferare european. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă Turtelbaum. Cred că constatările pe care ni le-ați uh, împărtășit vor clarifica uh, lucrurile și acum îi dau cuvântul raportorului pentru intervenția finală. Uh, I have maybe, uh, two... Am două întrebări suplimentare. În ce privește participarea publicului, dacă am înțeles eu bine, în general, nu se măsoară în niciun fel la comisie nu se nu există niciun fel de verificare um, a celor care răspund la consultări, pentru că se prea poate ca um, ele să fie manipulate prin atacuri, prin uh, falsificarea IP-ului sau ascunderea lui. Înțeleg însă că nu există niciun fel de analiză nici a datelor uh, la consultări din această perspectivă. Deci, prin această prismă nu sunt verificate datele. Și a doua întrebare. Se verifică oare dacă caracteristicile demografice ale respondenților sunt reprezentative sau dacă se schimbă? Pentru că îmi pot închipui cu ușurință că atunci când îi consultăm pe oameni pe rețelele sociale, răspund uh, în mod preponderent tinerii aceștia uh, sunt uh, cei mai prezenți pe rețelele sociale. Asta înseamnă că nu ajungem la alte categorii de sociale care astfel rămân nereprezentate. Ce facem pentru a verifica vârsta celor care răspund, mai ales pe parcursul verii? Mă gândesc că poate cei mai în vârstă au opinii diferite cu privire la consecințele medicale, consecințele asupra stării de sănătate a schimbării orei. Yes, thank you very much, but... Da. Întâi de toate, ca să răspund foarte clar la aceste două întrebări suplimentare, da, se pot folosi două adrese de e-mail diferite și uh, cetățeanul poate să participe la consultări de mai multe ori. Aici nu impunem verificări. Deci, datele, cifrele din raportul nostru arată numărul de oameni care au participat la diversele consultări publice. Dacă să spun că la o consultare au existat 12 participanți, se prea poate ca aceeași persoană să fi răspuns de 12 ori. Nu avem probe, dar e posibil. În ce privește demografia, în raportul nostru, la aliatul 12, spunem foarte clar că aceasta nu este opinia reprezentativă a populației europene spunem că primim răspunsuri de la cetățenii interesați și într-unele țări 40% um, din răspunsuri vin în engleză, deși știm bine că doar 5% din populația țării respective folosește engleza în viața de zi cu zi. Deci nu am verificat uh, nu am verificat situația socioculturală sau socioeconomică a celor care au răspuns. Pot exista consultări unde participă un număr foarte mic de oameni, foarte limitat și e clar că rezultatele nu sunt reprezentative. Oricum, nu este menit să fie un instrument reprezentativ, de aceea în uh, regulamentul pentru o mai bună legiferare, regulamentul Comisiei, nu este prezentat drept instrument reprezentativ, însă ne permite să obținem feedback, să obținem reacții pentru a face procesul de legiferare mai inclusiv. Cetățenii care răspund la sondaje sunt foarte bucuroși că pot să își uh, dea cu părerea, însă nu știu ce se întâmplă ulterior. Tocmai de asta uh, trebuie să se știe clar ce instrument se folosește pentru ce scop, pentru că altfel nu li se poate spune oamenilor ce se întâmplă cu feedback-ul lor. Când se face o consultare cu 12 cetățeni, ce valoare are asta pentru Comisia Europeană? ce obține de acolo? O să schimbe regulamentele pentru restul de 490 și ceva de milioane de cetățeni pe baza ceea ce au spus 12? Deci este un instrument bun, comisia e bine să-l folosească și să-l popularizeze, însă e nevoie de o ajustare. Asta am spus prin recomandările noastre. De pildă, o recomandare atenționează comisia la limba folosită. Comisia poate să hotărească să folosească o singură limbă sau să traducă în toate cele 24 de limbi. Însă cetățenilor nu le este clar care consultări vor fi traduse sau nu. Și aici ajung la întrebarea dumneavoastră. Care este demografia respondenților? Păi asta e o problemă, pentru că dacă nu se face traducerea în toate cele 24 de limbi, atunci uh, de la început excludem foarte mulți oameni care nu înțeleg care nu sunt uh, vorbitori nativi de engleză. Așadar, dacă vrem consultări care să implice uh, un public foarte larg, trebuie să ținem uh, cont de dezechilibrele geografice. Și apoi, uh, cu ce ne alegem? Pentru că dacă doar Germania și Austria participă, Nordul, Scandinavia nu, sudul nu, atunci uh, ce valoare are acel feedback? Cum putem interpreta? Ar mai merită să continuăm acest exercițiu? Iată, de asta invităm prin recomandarea noastră să reflectăm la toate aceste aspecte și ar fi bine ca la un moment dat comisia să spună folosim acest instrument pentru acest scop, cu tare sau cu tare, pentru atunci este mult mai clar ce se întâmplă cu feedback-ul cetățenilor și asta zicem în recomandarea noastră. Ich hatte den Eindruck, dass die Kommission Avem senzația că și comisia dorește să mai intervină. Yes, thank you very much. Așa este, mulțumesc foarte mult. Nu o să vă răpesc prea mult din timp, doar ca să clarific problema securității. Sunt consultări care au loc pe internet și comisia, ca de obicei, are standarde de securitate foarte înalte pentru că uh, cei care accesează sistemul sunt verificați de fiecare dată când detectăm un uh, comportament anormal, Direcția Generală răspunzătoare de securitate intervine. În consultările publice, să știți că am uh, blocat, am suspendat anumite procese de consultare pentru a verifica dacă adresele IP uh, erau uh, autentice sau false. În ce privește demografia, este o observație foarte bună. Putem uh, face extragere din datele statistice, putem aproxima cam ce vârstă au respondenții în unele consultări, de pildă la programul Erasmus, era evident că sunt interesați cei tineri. Dar în funcție de tipul de consultare, folosim mijloace de publicitate diferite, apelăm la rețelele sociale sau la alte căi. Și ultima observație. Consultarea publică este doar un element, un instrument pe care îl folosim în procesul decizional uh, nu este un instrument cu valoare de referendum, nu reprezintă democrație directă, însă da, suntem de acord că trebuie să îmbunătățim modul în care noi își ne dăm feedback cetățenilor, modul în care tratăm uh, ceea ce au răspuns ei la întrebările comisiei. Mulțumesc! Der Berichterstatter noch einmal zum Abschluss. Raportorul încă un godat în încheiere. Mulțumesc foarte mult! Bine, atunci am clarificat uh, câteva dintre punctele spinoase. Vreau să-i mulțumesc doamnei Turtelbun pentru prezentare, pentru uh, informații. Vreau să mulțumesc uh, de asemenea cu, uh, Comisiei Europene și acum raportorul nostru trebuie să formuleze un document de lucru. Bine, vom suspenda ședința. La 15, la orele 15 vom începe cu un vot electronic. Prin urmare, vă rog uh, să fiți prezenți. Și după ce vom termina cu sesiunea de vot, uh, vom trece la, uh, alături de colegul Marinescu la subiectul OLAF.